Aș dori să spun în mod deosebit un bun venit domnule președinte al Comisiei uh, din Parlamentul German care se ocupă cu problemele agricole. Bine ați venit! Am uh, avut o problemă sau experții care ar fi urmat să ne prezinte niște uh, studii, o problemă de, cu avioanele, deci a trebuit să ne modificăm proiectul de pe ordinea de zi. Mâine vom începe cu raportul domnului Voievski. Este vorba de prezentarea studiului despre vin. Apoi Luis Capolos Santos nu poate uh, fi alături de noi și va trebui să vedem ce se va întâmpla în aceste condiții. Poate altcineva din partea grupului socialiștilor și democraților îl va reprezenta pe domnul uh, Santos. Procesul uh, verbal al ultimei ședințe din 6 februarie 2012 Presupun că aceste, acest proces verbal este aprobat. Așa cum se întâmplă deseori, întâlnirea de astăzi este transmisă pe internet și aș dori să vă aduc aminte că în această seară organizăm o recepție pentru a aniversa a 50 aniversare a politicii agricole com- comune. La ora 19.30 în această seară vom organiza un cocktail unde ne vom întâlni cu mulți uh, miniștri agricoli din uh, statele membre, deci sunteți bineveniți dacă doriți să participați la această întâlnire pentru a avea discuții formale despre reformarea politicii agricole comune. Este o ocazie de a, de a avea contacte între europarlamentari și ministrii pentru agricultură. Și acum, dragi colegi, aș propune să trecem direct la atelierul nostru despre impactul propunerilor de ecologizare a pacului și a posibilelor alternative la aceste propuneri. Este unul din aspectele cele mai interesante în contextul uh, reformei propuse de către Comisie și uh, îi spun Bun venit domnului profesor Alan Matthews. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne veți spune despre uh, reformarea pacului. Și spunem uh, bun venit și domnului Pașcu din partea comisiei și vă dau cuvântul domnule Matthews. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc, doamna președintă, pentru cuvintele de bun venit. Vă mulțumesc și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să prezint acest studiu despre um, bunurile publice de mediu în cadrul PAC. Cred că nu trebuie să uităm că trebuie să uh, îi ascultăm și pe ecologiști, pe cei care se ocupă de conservarea mediului conjurător, astfel încât orice propunere referitoare la reformarea PAC să se bazeze pe dovezi științifice. Cred că și uh, economia este foarte utilă în cadrul acestei dezbateri și sper că la sfârșitul prezentării mele să uh, vă convin că așa este. Este într-adevăr uh, nevoie ca Uniunea Europeană și statele membre să-și, să-și accelereze răspunsul uh, în combaterea uh, combaterea schimbărilor climatice. Există îngrijorări legate de biodiversitate, soluri, situația apei și așa mai departe. Se fac anumite progrese, dar atingerea acestor obiective necesită mai multe eforturi și cred că este foarte important, este de la bun început, dacă ne dorim într-adevăr acest proces de ecologizare sau nu. Există anumite argumente care spun că ar trebui să ignorăm sau să amânăm acțiuni de ecologizare a pacului, pentru că um, avem nevoie de o producție mai mare de alimente pentru a face față cererii globale. Și cred că acest argument nu este unul bun din mai multe motive. În primul rând, nu cunosc până în acest moment vreun studiu care să se ocupe în mod uh, explicit cu propunerile uh, comisiei. Există alte studii care au analizat uh, ecologizarea pacului și aceste spun că aceste, acest impact ar fi unul modest mai degrabă. Există un studiu din Olanda care spune că, de exemplu, 4% ar fi costuri, 2% din punct de vedere a creșterii animalelor până în 2020, uh, comparativ cu scenariul de bază de astăzi. Deci, nu este vorba de cifre foarte mari din punctul de vedere al volatilității și oricum, mult mai important, uh, este foarte probabil că producția de alimente și uh, sănătatea, siguranța alimentară vor fi două lucruri complementare. Și cred că cel mai bine ar trebui să uh, începem să eliminăm ob- obligația de a crește uh, combustibili uh, ecologici care duc la costuri foarte mari și nu, se, uh, nu sunt uh, favorabile pentru mediul înconjurător. Putem spune că dacă prețurile alimentelor vor rămâne în continuare uh, mari, atunci vom avea și oportunitatea de a pune la dispoziție servicii de mediu. În același timp, Uh, ne putem aștepta ca bugetele să meargă în aceeași uh, direcție, sprijinind mai puțin fermierii. Și până la urmă, cred că cei care spun că ecologizarea înseamnă costuri suplimentare pentru fermieri, plec de la premisa nesusținută, uh, conform căreia plățile directe vor rămâne la același nivel, fie că vor fi folosite pentru ecologizare sau nu. Și printre cei care Uh, după părerea mea, dar după discuțiile pe care am avut cu cei care vor lua această decizie, acest rezultat nu se va întâmpla, cred că. Acum, ecologizarea în contextul producției la care uh, se renunță. Folosirea acestui argument nu este suficientă pentru a uh, nu ecologiza pacul. Însă ecologizarea PAC nu trebuie să nu țină seama de modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor în care trebuie să fie făcut. Acum, uh, în legătură cu propunerile comisiei. Acestea trebuie evaluate în contextul instrumentelor existente acum în politica agricolă comună și care se ocupă de ecologizare, de altfel. Există măsuri în pilonul 1, în pilonul 1 și măsuri uh, agricole și de mediu în pilonul 2. Și, desigur, articolul 68 a uh, introdus ideea de a plăti pentru aceste bunuri de public de mediu uh, prin măsurile europene. În pilonul 2 se uh, acoperă 24% din uh, suprafața agrabilă din Uniunea Europeană, însă această proporție este diferită de la stat membru la stat membru și poate varia și în cadrul unui stat membru în diferite momente în funcție de ritmul, de, al, perioade, ritmul al perioadei de programare și bugetul de plan uh, specific. Se pare că cei care participă în aceste măsuri care țin seama de mediul cu ajutorul în agricultură sunt fermieri uh, atât din zone în care se practică, în zone în care se, uh, se practică o agricultură mai puțin intensivă. Pentru cei care practică o agricultură mai intensivă, situația este puțin diferită. Deci, participarea diferă la, de la o categorie la alta, lucru care a, a influențat, desigur, propunerea făcută de comisie. Cred că propunerile comisiei în sine sunt cunoscute foarte bine în acest moment, deci consider că nu ar trebui să vă aduc aminte acum care sunt acestea. Um, elementul cel mai important din punctul de vedere al structurii uh, politicii agricole comune și această structură este cea mai importantă. Deci, cel mai important uh, element este consolidarea aspectului de ecologizare a PAC. Recurgerea la acțiuni agricole care să aducă beneficii mediului înconjurător. Desigur, 30% din plafoanele naționale anuale din fiecare stat membru va fi uh, rezervat pentru a plăti fermierii care respectă aceste măsuri specifice de mediu. Deci consider că toate aceste propuneri sunt cunoscute. Aș dori să remarc câteva lucruri despre noutățile propuse de comisie. În primul rând, de ce a ales comisia această abordare specifică înspre ecologizare? După cum am spus, un uh, argument ar fi că sunt măsuri universale. Se așteaptă ca toți uh, fermierii, agricultorii să participe, în contrast cu alte măsuri, cu măsurile actuale, în care participarea nu este egală. Apoi, un alt argument folosit de comisie uh, se referă la vizibilitate. Dacă există o plată verde în pilonul 1, acest lucru va ajuta la legitimarea plăților respective. Și în plus, uh, nu mai există un sprijin politic pentru a crește uh, finanțarea pilonului 1. Acest lucru, această tendință a început cu reforma uh, din 2001 și uh, a continuat și în urmă cu câțiva ani, când s-a verificat din nou situația PAC. Și vom mai aminti mai multe detalii pe parcursul discuției pe care o vom avea cum trebuie să se întâmple această reformă? Ei bine, Comisia propune mai multe măsuri care uh, îndeplinesc toate următoarele caracteristici, trei caracteristici. Trebuie să fie simplă, poate în contrast cu ceea ce se întâmplă cu măsurile din pilonul 2, care uh, sunt mai precise, dar există uh, costuri de tranziție mai mari. În al doilea rând, aceste măsuri trebuie să fie generalizate Asta înseamnă că trebuie să, fie, trebuie să poată fi pusă în aplicare peste tot în Uniunea Europeană, în toate cele 27 de state membre. Deci măsuri omogene, care sunt simplu de aplicat și care sunt anuale. De ce? Pentru că trebuie să fie puse în aplicare, trebuie să, fie, să poată fi verificate în fiecare an calendaristic. Vom trece la uh, evaluarea în detaliu a anumitor măsuri dar pentru a sublinia câteva uh, reacții inițiale la aceste măsuri, pentru a înțelege contextul. O reacție uh, este de a atrage atenția asupra ambiguității, unui anumit grad de ambiguitate în propunerea comisiei. Oare este vorba de măsuri obligatorii, într-adevăr, pentru agricultori? Sau cum ar trebui să interpretăm acest term obligatoriu? Desigur, uh, fiecare agricultor are uh, dreptul să nu recurgă la plăți la care are dreptul, deci până la urmă este vorba de schemă de plăți care sunt uh, voluntare, dar știm cât de importante sunt plățile în agricultură în Uniunea Europeană. Deci un sistem obligatoriu ar fi un sistem în care un agricultor nu ar primi nici plățile de bază pe lângă cele de ecologizare dacă nu uh, respecte măsurile de ecologizare. Deci am putea să interpretăm propunerile Comisiei în acest sens. Dacă acesta este cazul, atunci, până la urmă, ar fi o formă de uh, super ecocondiționalitate, pentru că nu vei, plăti niciun, nu vei primi niciun fel de fonduri decât dacă respecti uh, standardele de bune condiții uh, agricole și de mediu și, în plus, noile măsuri de ecologizare. Deci, uh, dacă așa ar trebui să interpretăm aceste propuneri, atunci am putea să ne întrebăm de ce mai există două plăți, două cu inspecții separate, cu măsuri de monitorizare separate, lucru care complică toată povestea. Pe de altă parte, o altă interpretare ar putea fi că, într-adevăr, o plată verde ar fi o plată suplimentară pe care pentru care pot opta agricultorii în schimbul acceptării condițiilor legate de această plată. În acest caz, măsurile de ecologizare sunt um, uh, foarte asemănătoare cu uh, o gestionare agricolă a mediului destul de diluată care există și în acest moment în pilonul 2 al PAC. Și dacă aceasta este interpretarea pentru aceste propunere ale Comisiei, ne întrebăm de ce s-a făcut această propunere la pilonul 1 și de ce nu se regăsește în continuare în pilonul 2. Deci, aceste opțiuni, fie consolidarea condițiilor bune agricol și de mediu, fie uh, consolidarea opțiunilor din pilonul 2, sunt alternativele pe care le vom analiza în măsura în care vom, uh, voi face această prezentare. Ați primit și aveți în fața dumneavoastră copii ale proiectului de raport și aș dori să vă spun câteva cuvinte despre cum am încercat eu să stru- să-mi structurez argumentele. Și, de fapt, am încercat să trec prin trei etape. În prima fază, am analizat propunerea de ecologizare a Comisiei în sine. Deci ne-am limitat uh, agenda acțiunile la întrebarea dacă vom merge mai departe cu aceste propuneri, dacă există posibilități de a le modifica, care să îmbunătățească, să mărească impactul asupra mediului înconjurător sau să limiteze niște consecințe neintenționate sau nedorite. Într-o a doua fază vom lărgi discuția vom discuta măsurile din cadrul pilonului 1, dar ne vom întreba dacă Comisia nu ar fi putut să uh, propună alte tipuri de măsuri care să fie puse în aplicare prin pilonul 1, dar care să fi dat statelor membre un grad mai mare de flexibilitate. Deci, într-o a doua etapă, ne vom gândi la posibilitatea de a introduce un grad de flexibilitate mai mare în propunerea Comisiei, dar uh, tot în contextul pilonului întâi. Apoi, în a treia fază, discuția este lărgită și mai mult, spunând, uh, recurgând la următorul argument. Dacă într-adevăr ne dorim un proces de uh, ecologizare prin măsuri agricole și domeniu în pilonul 2, atunci haideți să vedem cum am putea să consolidăm pilonul 2, poate să creăm niște legături cu pilonul 1, dar ar trebui să uh, punem accentul pe măsuri uh, specifice, pe obiective precise din pilonul 2. Deci acestea, aceștia sunt cei trei pași uh, um, prin care am, mi-am construit analiza și aceasta este structura pe care o voi urma și în restul prezentării mele. Deci vom începe cu primul pas, uh, cele trei propuneri ale comisiei, cu zone ecologice uh, de concentrare, de focus, este o măsură care, după părerea majorității persoan, uh, oamenilor uh, din acest domeniu, consideră că ar duce la beneficii maxime propunerea comisiei aici este ca cel puțin 7% din uh, teren, din hectarele eligibile ale uh, a unui agricol, cu excepția terenurilor de pajiște, ar trebui să fie gestionate ca uh, zone ecologice principale și să dau aici câteva exemple ce înseamnă acest lucru. În analiza de impact care nu analizează această măsură concretă a, a Comisiei, ci analizează situația în care ă, o parte a terenului nu este folosit, deci ă, ar trebui să avem grijă cu efectele, cu rezultatele acestei analize de impact, dar oricum, uh, Există similarități și această analiză de impact uh, proiectează ca uh, aproximativ 40% din farme ar trebui să pună deoparte terenul suplimentare, um, aproximativ 5% care să fie dedicate acestui, acestei concentrări mai mari pe uh, aspectele de mediu. După cum am spus, aceste zone de concentrare ecologică au un uh, potențial mare din punctul de vedere al beneficiilor de mediu. Fie că este vorba de păstrarea biodiversității, de exemplu, dar ar, ne, ne, aș putea să mă gândesc și la alte uh, beneficii de mediu, de exemplu, dacă ar exista niște fâșii ecologice în lungul, în lungul râurilor, de exemplu, atunci acestea ar putea fi izolate mai bine. Acum, cum ar trebui să arate aceste zone de concentrare ecologice? Cred că ar fi foarte important să spunem foarte clar de la bun început dacă aceste cerințe de mediu înseamnă uh, alocarea unei, unei zone, unei, unei zone de teren uh, pentru această zonă de concentrare pentru fiecare fermă, pentru fiecare exploatare agricolă sau ar trebui să avem o abordare uh, Uh, mai precisă. Să acceptăm, de exemplu, că o anumită zonă are avantaje pentru o producție mai mare și am putea să ne uh, atingem obiectivele de mediu lăsând uh, alocând terenuri acestor zone de concentrare ecologice care sunt mai puțin uh, importante, care au un potențial mai redus din punctul de vedere al producerii alimentelor. Uh, Um, eu nu sunt un expert în acest domeniu, dar în calitate de economist, eu mă gândesc că dacă uh, putem înlocui anumite zone de teren dacă, dacă creștem uh, terenul, uh, dacă creștem zonele de concentrare ecologice acolo unde acest lucru este rațional, acest, această modalitate ar fi cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor. Dar dacă ne dorim o abordare care să pună accentul pe obiective concrete, acest lucru duce la, în mod posibil, la uh, o sarcină administrativă suplimentară, uh, dar este mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. Apoi, pentru a obține beneficiul maxim din punct de vedere ecologic de la aceste zone de, con- de concentrare ecologice, acest lucru depinde de, uh, diferi- de diferiți factori, cât de mare este zona, 4%, 5%, 10%, unde se află aceste zone, se află în centrul unor terenuri exploatate sau nu. Uh, cum sunt gestionate terenurile respective, uh, se, se va, va avea loc uh, o cultivare pe aceste terenuri sau absolut deloc. Sunt zone care vor fi legate prin diferite coridoare sau vor fi pur și simplu insulițe de asemenea zone și, în plus, uh, dacă agricultorii vor uh, primi o consiliere adecvată în, în legătură cu aceste zone. Deci, uh, trebuie să facem mai mult în legătură cu aceste zone decât să ne asigurăm că nu sunt exploatate. Și, desigur, care va fi impactul acestor zone asupra producției? Acest efect va depinde de peisaj și de practicile de gestionare permise. Acestea ar fi niște idei generale și acum în legătură cu detaliile apărute în contextul dezbaterii acestor zone de concentrare ecologice. S-a discutat care ar trebui să fie mărimea acestor zone, care este baza pentru propunerea făcută de 70%. Comisia a apărat această cifră pentru că se pare că astfel se ajunge la echilibrul necesar între un impact suficient de puternic asupra mediului conjurător și limitarea efectelor adverse asupra producerii de alimente. Apoi, întrebarea uh, cum, denumim, uh, cum uh, definim zona de bază pe baza căruia se calculează până la urmă acest procent. Și aici există diverse aspecte despre cum definim terenul folosit Statele membre sunt îngrijorate în legătură cu uh, implicațiile administrative legate de măsurarea și definirea acestor zone de concentrare ecologice. Am înțeles că uh, în unele state membre aceste zone trebuie incluse în hărțile care vor fi puse la, di- la dispoziție de, de agricultori. În alte state acesta nu este cazul. Chiar și unde aceste zone vor fi monitorizate pentru Uh, va trebui să ne gândim și la aspecte specifice, de exemplu, dacă există un gard viu, cât este de uh, lat gardul, uh, gardul respectiv. Și agricultorii trebuie să știe uh, asemenea detalii pentru a-și da seama că respectă sau nu cerințele respective. Poate acest lucru nu trebuie precizat în regulamentul sine, ci în actele de punere în aplicare. Revin la întrebarea dacă aceste zone uh, trebuie să existe în fiecare exploatare agricolă. Dacă această zonă, uh, stabilirea acestei zone va fi legată de starea uh, de biodiversității din zona respectivă. De exemplu, dacă există o pădure într-un anumit, într anumit teritoriu, atunci o zonă de concentrare ecologică ar trebui să fie mai mare sau Uh, dacă trebuie să se uh, facă o legătură cu costul creării biodiversității. O uh, posibilitate ar fi să ne gândim la un comerț cu asemenea zone de concentrare ecologice. De exemplu, unui, fiecărui agricultor i s-ar cere să pună deoparte o suprafață de 7%, dar am putea să ne gândim ca, că în zonele unde acest lucru ar fi mai costisitor, uh, ar putea, fermierii respectiv ar putea cumpere drept, asemenea drepturi de la fermieri uh, care nu ar avea probleme atât de mari din punct de vedere al costurilor. Deci depinde până la urmă care sunt obiectivele măsurii respective și cred că ar trebui să ascultăm cu atenție ce ne, uh, ce ne spun ecologiștii și cei care se ocupă de conservarea mediului înconjurător pentru a ne îndeplini obiectivele noastre de mediu. Cum ar trebui încurajată o, gest, o gestiune adecvată a acestor zone? După, din punctul meu de vedere, aici există o lacună în propunerea Comisiei, pentru că există prea puține stimulente, prea puține legături cu alte mecanisme pentru a ne asigura că terenurile uh, folosite în, în acest sens vor duce la beneficii maxime pentru mediul înconjurător. Și există uh, mai multe exemple despre cum am putea să facem acest lucru. Poate unii vor spune că uh, nu ar trebui să uh, implementăm aceste zone doar la nivelul exploatărilor agricole, dar peste tot, chiar și în exploatările agricole de mari dimensiuni. Ar, cred că ar, trebui să fim, că ar trebui să fim mai specifici unde nu ar trebui să fie situate aceste zone. După cum am spus, cred că, în practică, uh, va trebui să asigurăm un grad de flexibilitate în acest stat. Știm foarte bine că anumite exploatări europene sunt, agricole sunt fragmentate, deci dacă un agricultor care practică agricol, uh, o agricultură ex, uh, extens, intensivă hotărăște că va dori să respecte aceste cerințe de mediu și va face acest lucru stabilind uh, zone de concentrare ecologice într-o zonă care nu este foarte productivă, uh, care va fi atitudinea noastră? Încalcă legea sau este flexibilitate prin acest lucru? Apoi, o altă propunere, a doua propunere a Comisiei se referă la diversificarea culturilor. Pentru a vă duce aminte care este situația în momentul în care terenul arabil a unui agricol este mai mare de uh, 3 hectare și nu este folosit în totalitate pentru furaje sau nu este cultivat în totalitate, cultivarea pe terenul arabil ar trebui să consiste din cel puțin trei culturi. Există un număr de un uh, procente minimă și maximă prevăzut aici. Um, diversificarea culturilor poate avea avantaje de mediu, poate mai puțină decât rotația culturilor. Ehm, rotația culturilor a fost exclusă din motive administrative de către Comisie până acest moment și analiza de impact a sugerat că această măsură va avea un impact limitat. S-a spus că doar mai puțin, de, ehm, în jur de 2% din teren va fi afectat, dar terenul, zonele afectate um, vor fi afectate într-un mod serios. Există alte studii din statele membre care sugerează că aceste cifre sunt mai degrabă mici și că uh, impactul ar fi mai mare decât analiza de impact pe care am amintit-o. Desigur, până la urmă, impactul defi- depinde de definirea culturii. Uh, avem probleme în legătură cu definirea culturilor permanente, de exemplu cum este, cum este vița de vie, Apoi, uh, ce se întâmplă cu fermele care cresc animale? Există o diferență între uh, zonele în care, se cultivă anumite culturi și zonele în care se cultivă furaje. Cerem uh, agricultorului respectiv să aibă trei culturi diferite, poate până la urmă efectul va fi unul contrar a ceea ce ne dorim. Costurile vor fi mai mari pentru uh, agricultorii care au mai puțin teren la dispoziție și, desigur, ne putem juca puțin și cu celelalte uh, procente, 70% până la 85% și cred că și în acest punct de vedere am putea să ținem cont de sfaturile uh, experților în mediu. A treia măsură este uh, păstrarea uh, pajiștilor permanente. fermierii ar, ar trebui să facă acest lucru până în anul 2014. Acest lucru, această măsură este puțin diferită față de celelalte uh, două măsuri anterioare, pentru că există deja o prevedere în regulamentul referitor la plățile directe care spune că statele membre trebuie să se asigure că rata pajiștilor permanente față de terenul complet nu ar trebui să se modifice cu mai mult de 10% de o, un scenariu de bază. Deci propunerea comisiei uh, își dorește uh, modificarea acestor, acestei rate de la un nivel național la nivelul unei exploatări. Cred că este foarte important să clarificăm care este obiectivul principal aici. Este vorba de uh, ameliorarea efectelor uh, uh schimbărilor climatice sau este vorba de consolidarea uh, biodiversității. pentru că uh, trebuie să ne concentrăm asupra măsurilor care au într-adevăr valoare din punctul de vedere al, al uh, protecției mediului. Dacă vorbim despre chestiunile specifice, uh, precum uh, rotația, culturilor există complicații uh, administrative. Referința de 2014 ar putea fi uh, contraproductivă. Ar trebui să uh, le dăm stimulente fermierilor pentru a se grăbi, pentru a atinge acest obiectiv înainte de 2014. Acestea sunt detaliile propunerii. Trecem acum la următorul stadiu. stadiu. Am analizat cele trei măsuri propuse de comisie. Acum ne-am întrebat dacă mai există și alte măsuri posibile sau alte grade de flexibilitate care ar putea fi uh, incluse în cadrul uh, unei plăți uh, verzi din cadrul pilonului 1. E destul de dificil să ne dăm seama cam cum ar arăta astfel de măsuri, dacă ele trebuie să fie simple, generalizabile și anuale. Rotația culturilor rămâne în continuare o alternativă Elvețienii au reușit să implementeze acest sistem ca uh, cerință ecologică uh, obligatorie pentru plățile lor anuale. Dacă elvețienii pot să facă acest lucru, putem face și noi, uh, putem lua și noi exemplul lor. O altă măsură ar fi creșterea um, numărului de pășuni cu valoare mare. Cu cât discutăm mai multe idei, cu atât avem impresia că acestea sunt măsuri care nu țin neapărat de um, pilonul 1 sunt uh, mai degrabă măsuri care țin de creșterea ecologică și care sunt foarte greu de implementat în cadrul uh, pilonului 1. Mai degrabă sunt potrivite pentru pilonul 2. Ajungem acum la problema interesantă a um, introducerii unei măsuri universale. Ne întrebăm dacă e rezonabil să facem așa, dacă n-ar fi bine ca statele membre să aibă mai multă flexibilitate în măsurile, în alegerea măsurilor ecologice. Avem uh, abordarea clasică, avem uh, uh, abordarea GAEC și avem și abordarea uh, definiției versi. Avem două variante. Uniunea Europeană ar defini mai multe, ar defini mai multe măsuri, iar statele membre ar avea de ales dintre aceste măsuri prestabilite. Statele membre ar defini măsurile pe care să le ia, care ar putea să decurgă dintr-o listă a Uniunii Europene, dar statele membre ar putea să, alege, să aleagă. Uh, varianta. Problema pe care o am cu prima variantă este că este uh, dificil să ne imaginăm uh, măsuri suplimentare în cadrul planului 1 care să fie și simple și uh, pe care să se poată, uh, din care să se poată inspira statele membre. Trebuie să uh, păstrăm un oarecare nivel de flexibilitate și la nivelul fermelor. Cred că aceste măsuri uh, intră mai degrabă în, uh, sub pilonului 2 o formă de flexibilitate la nivelul fermei care ne-a tras atenția uh, este um, excepția, excepția ecologică prin definiție. Conform propunerii comisiei, agricultura biologică, cei care practică agricultura biologică, ar putea fi considerați um, cum, că ar um, întruni deja cerințele în cadrul pilonului 1. Deci ei nu ar trebui să mai facă nimic suplimentar și ar, trebui, ar putea să-și păstreze plățile pe care le primesc în cadrul pilonului 2. Mai multe state membre au întrebat de ce uh, să se aplice această um, măsură doar uh, fermierilor uh, care practică agricultura biologică. Există și alți fermieri care Uh, fac uh, agricultură la standarde înalte, n-ar trebui ca și ei să beneficieze de această scutire de la uh, cerințele de conformare? apar probleme de dublă finanțare. Unii fermieri ar putea să fie plătiți de două ori pentru aceleași servicii. Am putea să facem și o, o scutire majoră pentru fermierii care fac deja parte din aceste scheme. Uh, care ar fi beneficiile suplimentare pe care le-ar avea contribuabilii din, ca urmare a acestor 30%, 30% care sunt uh, puse deoparte. Pentru uh, a asigura flexibilitatea în pilonul 1, trebuie standardele um, de condiții agricole și de mediu uh, bune care există deja. Comisia a respins această variantă pentru că s-a considerat că nu s-ar asigura aplicarea uniformă în statele membre. S-a demonstrat că statele membre interpretează aceste standarde diferit, plățile nu ar fi suficient de transparente, dar acest lucru ar fi un argument mai degrabă în favoarea plății, mai degrabă decât uh, în favoarea măsurii uh, potrivite pentru asigurarea ecologizării. S-a luat uh, în calcul și uh, o posibilitatea ca fermierii să respingă această variantă pentru că ar fi percepută ca fiind uh, impusă. Există um, și argumente pentru. Statele membre cunosc uh, mediul, modul în care se implementează standardele GAEC, uh, Întrebarea este dacă uh, e anormal ca uh, standardele să fie interpretate diferit de la un stat membru la altul. Nu asta implică flexibilitatea? Din punct de vedere al, al vizibilității politice, e uh, de stabilit dacă aceste măsuri vor duce la câștiguri de mediu reale, care să ducă și la susținere politică pe termen lung. Înainte de a părăsi subiectul pilonului 1, în stadiul 2, există și alte chestiuni transversale. S-a uh, pus, s-a ridicat o întrebare, un semnal de întrebare în ceea ce privește pragul de 30%. Mm, ne-am întrebat dacă n-ar fi mai bine uh, să fie 20%. Uh, a fost întrebarea și dacă aceste standarde trebuie să fie obligatorii. Ce se întâmplă cu, standard, cu plățile verzi care nu sunt folosite? S-a discutat și problema plăților uniforme, a ratei fixe pe care ar trebui să, le, să o introducă statele membre. Nu avem acum timp să intrăm în toate aceste detalii, dar uh, dacă aveți întrebări pe acest subiect, vă pot răspunde mai târziu. Ajungem acum la al treilea stadiu, foarte pe scurt, domnule președinte, uh, realizarea ecologizării prin cadrul pilonului 2. Această abordare este uh, atrăgătoare, putem să ne concentrăm pe ea, statele membre cunosc schemele din cadrul pilonului 2, Singura obiecție este că, din cauza participării inegale a statelor membre, um, acest, uh, această abordare nu uh, se ocupă de problemele de mediu din uh, zonele cu agricultură intensivă. Alternativele din cadrul pilonului 2 depind de creșterea bugetului din cadrul acestui pilon. În raport propun și câteva moduri de a crește finanțarea, dar există și obiecțiuni politice la această variantă. În concluzie, există mai multe opțiuni din care putem alege în funcție de um, ce alegem, dacă ne limităm la cele trei propuneri pe care le-a formulat Comisia, dacă uh, extindem uh, ne extindem punctul de vedere pentru a include și opțiunile flexibile sau dacă uh, ne punem întrebarea dacă ecologizarea trebuie să fie făcută doar în cadrul pilonului 2. Uh, Concluzia la care am ajuns eu este că nu există o abordare unică care să aibă câștig de cauză în ceea ce privește toate criteriile de evaluare. Dacă dorim o măsură universală care să poată fi aplicabilă tuturor fermelor din Uniunea Europeană, inevitabil va fi uh, cel mai mic numitor comun. Nu vom uh, avea foarte multe beneficii din punct de vedere al ecologizării și avem și câteva întrebări în privința rentabilității. Însă, dacă dorim să avem măsuri mai uh, orientate, creștem evident nivelul de complexitate administrativă, creștem și aducem în discuție și problema corectitudinii, uh, cum putem evalua că un stat membru face la fel de mult ca altul. Ceea ce am făcut eu, prin urmare, în raport, a fost să fac un fel de arbore decizional. Depinde, totul depinde de uh, punctul de plecare din acest arbore. Care sunt uh, opțiunile preferate? Uh, vor fi uh, dintre aceia care ne vor spune că nu ar trebui ca scopul nostru să fie ecologizarea la momentul de față, că ar trebui să alegem între eliminarea totală a elementului verde sau uh, uh, de a slăbi propunerea comisiei. Eu nu aș recomanda această abordare, dar există și această variantă. am putea susține propunerea comisiei, uh, modificând-o în funcție de anumite subiecte pe care le-am uh, discutat. Acest lucru, iarăși, uh, este o variantă. Puteți spune că flexibilitatea este un element central, foarte important și că sunteți dispuși să renunțați la o anumită diversitate administrativă și la anumite întrebări în ceea ce privește uh, legale de la un stat membru la altul. În schimb, uh, ați primi uh, măsuri de mediu mai eficiente și mai uh, bine direcționate. Puteți decide că merită să încercați să obțineți fonduri mai multe pentru pilonul 2 sau să folosiți mai multe fonduri din cadrul pilonului 2 pentru măsuri agricole și de mediu. aceasta ar fi uh, abordarea cea mai bine direcționată și cea mai eficientă de a, um, pentru a obține o ecologizare adecvată. Măsurile universale, precum creșterea standardelor GAET, care reprezintă, GAET, care reprezintă baza um, principiilor pe care operăm, ar putea um, fi luată în considerare. Aceasta este uh, concluzia mea, domnule președinte. Mă interesează foarte mult uh, comentariile dumneavoastră. Mulțumesc. Bine, grație, grație al profesor Alan Matthew. Îi mulțumim foarte mult uh, domnului profesor Alan Matthew. S-au discutat foarte multe puncte interesante. Avem multe înscrieri la cuvânt. Domnul Voiceț are cuvântul primul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt pentru o agricultură ecologică. Întotdeauna aceasta a fost poziția mea și uh, întotdeauna voi susține această cauză. Încă mai sunt multe de făcut pentru ca producția agricolă să um, respecte normele de mediu și să asigure și uh, o cantitate uh, suficientă de alimente fără a adăuna mediului. Când analizez însă propunerea comisiei, am impresia, și aceasta este opinia mea personală, că toate propunerile cu care vine comisia sunt, uh, de fapt, sub așteptările mele. Nu mă satisfac deloc vom uh, adopta măsuri legislative extrem de scumpe pentru noi toți, pentru Uniunea Europeană, pentru agricultori și, în același timp, aceste propuneri nu vor schimba mare lucru și nu vin cu nicio valoare adăugată. Pe viitor, în viitorul mediului, de fapt, nu vor exista schimbări pozitive. Agricultorii își vor păstra obiceiurile lor, și cu toate acestea, obiectivul nostru ar trebui să fie tocmai acesta, să schimbăm mentalitățile agricultorilor, pentru ca ei să înceapă să se gândească că se pot câștiga bani și uh, respectând mediul, că se pot câștiga uh, bani prin producție agricolă ecologică. La, ora de, la momentul de față, un agricultor care are 5 sau 10 hectare uh, nu poate vinde acele 30% suplimentare din cadrul pilonului 2. Nici măcar companiile mari din alte uh, domenii ale minelor de cărbuni sau alte sau întreprinderile siderurgice importante nu reușesc să um, facă schimbul de cote de emisii de dioxid de carbon uh, în mod adecvat. Deci ce putem să-i cerem micului exploatator? Aceste strategii cred că vor duce la câștiguri mari, dar nu pentru agricultori. Ați citat exemplul Elveției. E un exemplu foarte bun, putem, uh, un exemplu foarte puternic, foarte impactant. Putem copia multe modele elvețiene, dar în ceea ce privește agricultorii, cred că ar fi foarte greu să traducem în dreptul european regulile elvețienilor și nu putem nici să alte modele din alte domenii în ceea ce privește modelul elvețian. Sectorul bancar elvețian e foarte puternic. Nu putem spune însă același lucru despre sistemul bancar european. Nu putem uh, copia tot ce fac elvețienii și nu putem să ne comparăm așa tot timpul cu ei. În general, vă spun că mă opun acestor propuneri. Am ascultat uh, argumentele conform cărora Poate că ar trebui să ne întrebăm dacă ar trebui să continuăm să producem biocombustibili sau uh, plantele necesare. Eu când aud despre altfel de variante, mă îngrijorez, pentru că de ani de zile am tot încercat să ne convingem agricultorii să producă mai multe uh, plante pentru biocombustibili. Și acum vorbim despre alternative, acum vorbim să, vrem să schimbăm foaia. Uh, vrem să abandonăm producția de biocombustibil, dar în același timp să introducem noi limitări. M-aș aștepta ca azi Comisia Europeană să vină cu uh, uh, un desfășurător clar. Care sunt investițiile pentru biocarburanți, care sunt pierderile care decurg din faptul că producem pentru biocombustibil și nu pentru sectorul alimentar? Care ar fi cifrele noi dacă am adoptat această nouă propunere și așa mai departe. Dacă ne gândim la capacitatea de producție și la toate aceste elemente, sunt cifre pe care trebuie să le vedem. Am multe dubii, domnule președinte. Pe de o parte, cu toții, fără excepție, suntem convinși că singura cale viabilă care ne poate ajuta să protejăm mediul și care ne permite să lăsăm moștenire generațiilor viitoare, um, suntem de acord în tot ce trebuie să facem în acest sens, dar uh, nu suntem de acord asupra aspectului uh, discreționar, al uh, aspectului voluntar în introducerea în aplicarea acestor măsuri. Cred că ținem cont de, mai mult de interesele altor părți decât uh, ale uh, interesele agricultorilor. Ne-ați putea spune cum uh, intenționați să obțineți un echilibru pentru uh, toți agricultorii. Agricultorii din state membre diferite vor primi plăți diferite, la niveluri diferite, pentru că 30% pentru un agricultor francez nu înseamnă același lucru în termeni absoluți pentru un agricultor uh, român. Și cu toate acestea, efortul depus de agricultor va fi același, pentru că trecerea la exploatări agricole uh, ecologice implică același efort peste tot în Europa. Sunt multe chestiuni care mai pot fi discutate din punctul meu de vedere. Sper să putem clarifica măcar unele dintre ele pe parcursul acestei dezbateri. Mă bucur că pot participa la ea astăzi, dar, repet, am foarte multe dubii și vă voi transmite poziția mea în scris, domnule președinte. Atât aspectul legat de costurile administrative, costurile legate de uh, aceste schimbări în uh, domeniul biocarburanților, de exemplu, noile uh, propuneri legate de organismele modificate genetic, pentru că la ora actuală încercăm să reducem producția de OMG-uri, dar în același timp uh, venim cu soluții care ar implica folosirea de îngrășăminte chimice suplimentare. Deci sunt foarte multe dubii, am multe dubii. Mulțumesc. Președintele, bun, haideți să încercăm să respectăm și timpul de vorbire, pentru că foarte multe persoane doresc să intervină. Do- mă, doresc ca întrebările noastre să fie cât se poate de specifice. George, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Care este termenul maxim de uh, intervenție, domnule președinte. 3-4 minute, răspunde președintele. Mulțumesc. Voi încerca să vorbesc chiar mai puțin. În primul rând, doresc să-i mulțumesc domnului Matthews, domnului profesor Matthews, pentru prezentarea excelentă pe care a făcut-o. În uh, diagrama legată de uh, analiza comisiei a uh, ținut cont și de uh, opțiunile politice ale comisiei noastre. Uh, a fost uh, foarte interesant să-l ascultăm în ceea ce privește legăturile uh, cu um, ecologizarea bugetului. Dacă va trebui să ne confruntăm cu noi reduceri uh, în bugetul Uniunii Europene și dacă um, cadrul financiar multianual va fi renegociat, va trebui să fie foarte greu să respectăm bugetul din comisia propunerii, din, din propunerea comisiei. Cred că ar trebui să ne gândim dacă nu, cumva ar trebui să renunțăm uh, în totalitate la ecologizare. Mă bucur că ați vorbit și despre uh, lucrurile la care trebuie să renunțăm, uh, dacă, cum trebuie să ajungem la un compromis între simplicitate și complexitate. Dacă vorbim despre PAC, am spus de la început că nu aceasta va fi premisa. Dacă vrem să facem un pas înainte, uh, va trebui să facem uh, anumite alegeri politice. Mă întreb dacă domnul profesor Matthews ar putea să clarifice puțin uh, propunerile comisiei în ceea ce privește ecologizarea. Uh, în legătură cu calificarea automată a celor care fac agricultură biologică ce înseamnă acest lucru eh, din punct de vedere al regulilor OMC, pentru că eu am impresia că mm, ar eh, fi vorba de un fel de cuplare, de legătură, eh, într-un fel favorizăm un tip de agricultură în detrimentul altuia și în legătură cu finanțarea, dubla finanțare, nu știu dacă e vorba de așa ceva, cum se poate susține, cum se poate apăra poziția aceasta, s-a demonstra că nu există dubla finanțare. În legătură cu uh, fermierii uh, Natura, din programul Natura 2000 uh, și alte categorii de fermieri care fac eforturi similare, mm, se pune și întrebarea dacă ei ar trebui să beneficieze și ei de scutire. Aș vrea să clarificați puțin ce spune Comisia în legătură cu acest aspect. Mulțumesc, George, Martin Oșling și apoi... Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentarea dumneavoastră. O prezentare care ridică mai multe întrebări, până la urmă, ca orice prezentare, în loc să uh, răspundă la mai multe lucruri. Um, biocarburanții, cele spuse de dumneavoastră în legătură cu biocarburanții este foarte important. Trebuie să ținem seama și de discuția care are loc în diferitele state membre, așa cum se întâmplă în Germania. Uh, dar oricum și directiva europeană va avea loc, această directivă europeană va avea o influență mai mare pe viitor. Ați spus foarte bine că este vorba de o voință politică în contextul reformării PAC, care nu trebuie ignorată. Dar întrebarea care se pune și pe care nu, la care nu ați răspuns este următoarea. Dacă sunt suficiente aceste măsuri pentru o agricultură durabilă? La început, Um, V-ați referit la acest lucru, uh, la uh, culturile diferite. Aceasta ar fi o măsură care nu va avea impact foarte mare din punct de vedere uh, pentru mediul înconjurător. Deci, Desigur, putem să facem o diferență între exploatațiile mici și exploatațiile mari, dar poate am putea să, face, să facem mai mult lucru în legătură cu situația culturilor. Poate aici ar trebui să ne referim și la plantele leguminoase. V-ați referit și la acest lucru pe scurt în prezentarea dumneavoastră. Și apoi, Uh, ce se întâmplă cu gestionarea uh, zonelor de concentrare ecologică, cât de gestionabilă ar trebui să fie această zonă. Um, ați atras atenția asupra faptului că acolo există, că există, că situația este diferită de la zonă, de la un teren la altul. Deci, dacă ar trebui să introducem o asemenea cerință, aceasta ar trebui să fie obligatorie pentru toată lumea, nu doar pentru cei care, cărora le este mai ușor să introducă o asemenea zonă și nu să nu există posibilitatea ca cineva să cumpere asemenea drepturi uh, să vadă unde ar fi mai avantajos pentru a-și cumpăra drepturile uh, respective. Deci această măsură ar trebui să fie una obligatorie și ar trebui să fie o zonă care să se regăsească în toate exploatările agricole. Deci mă întreb dacă um, negăm toate beneficiile pe care ni le dorim, dacă această măsură va fi una facultativă până la urmă. V-ați referit și la pilonul 2 și sunt de acord cu argumentele dumneavoastră. Dacă în cadrul pilonului 2 finanțarea ar fi suficientă, atunci situația ar fi uh, mult mai bună. Însă problema este că nu există măsuri uh, obligatorii. Dacă ne dorim într-adevăr o modificare, atunci Uh, putem uh, muta într-adevăr măsuri de la pilonul 1 în pilonul 2, însă acestea trebuie să fie obligatorii. Apoi ne mai confruntăm cu alte probleme, o problemă care este foarte mare în anumite state, state membre, cofinanțarea. Foarte multe state membre au o problemă cu această cofinanțare. Le este foarte greu să prevadă această, acest, acest prag de 7%. 7%. Deci va trebui să vedem dacă există suficiente fonduri în fiecare stat membru pentru aceste măsuri. Eu oricum salut angajamentul dumneavoastră politic și salut prezentarea foarte expertă pe care ne-ați ținut-o în locul prezentărilor polemice cu care suntem uneori obișnuiți. Și acum da, nu, sunt de, nu știu dacă cred că, într-adevăr, măsurile pot să fie atât de facultative cum le-ați uh, propus. Îți, mulțum- îți mulțumesc, Martin. Acum Albert de are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. V-am ascultat, domnule uh, profesor, și pot să vă spun că sunt de acord cu foarte multe uh, lucruri amintite dumneavoastră. Dar, după cum a spus și colegul, colegul meu Hösling, s-au ridicat uh, diferite întrebări în urma prezentării dumneavoastră. Uh, în urma prezentării dumneavoastră. Sunt de acord că în urma comisie, că propunerile comisiei sunt foarte complicate, vor duce la o sarcină administrativă mai mare și consideră că ele nu reflectă uh, Uh, poziția Parlamentului. Este vorba de un, uh, o poziție care poate fi regăsită în raportul domnului Lyon și în raport mai nou care a fost adoptat cu o majoritate de 90%. Noi ne dorim o uh, reducere a birocrației și nu o sporire, sporire acestea. Și pe mine mă miră uh, situația în care se tot inventează noi sisteme. Există state membre în care uh, Uh, situația merge foarte bine, uh, foarte bine. Pot să vă atrag atenția cât de bună este situația în Austria, în Tirolul de Sud, în alte state unde, funcție, unde situația legată de protejarea mediului înconjurător funcționează foarte bine în cadrul pilonului 2. Pot să vă dau diferite exemple, măsuri de protejare a mediului înconjurător din uh, Bavaria, Um, eu, weekendul trecut, tocmai am uh, participat la semănarea orzului pentru a avea uh, bere de calitate anul următor și um, m-am uitat de pe uh, tractor la terenul din uh, jurul meu și lângă terenul meu, cu bani europeni a fost creată o, o pădure până la urmă care este folosită în alte uh, scopuri. Deci nu înțeleg care sunt măsurile de uh, mediu pe care și le dorește Uniunea Europeană. Uh, Da, deci Credeți-mă, domnule profesor, v-aș invita să veniți uh, la mine în Bavaria în mai sau în iunie să vedeți uh, de fapt câte păsări au ajuns acum în uh, pădurea respectivă. Deci mă întreb, uh, acestea sunt măsurile de ecologizare pe care ni le dorim, pentru că vorbim întotdeauna de durabilitatea politicii agricole a, a Uniunii Europene, uh, Cred că dacă am fi avut o, o agricultură durabilă, nu am mai fi ajuns în problema, uh, în uh, criza financiară cu care ne confruntăm acum. Și cred că încet, încet m-am săturat uh, comisia ne explică întotdeauna foarte expert despre cum ar trebui noi să ne, să ne exploatăm terenurile agricole. Și acum aș dori să mă uh, refer la această propunere legată de 30% pentru ecologizare. Pot să vă spun că în uh, Bavaria se primesc 800 de euro pe hectar pentru asemenea, un, uh, pentru asemenea măsuri. Un, un uh, fermier din Bavaria mi-a spus că are 800 de hectare pentru care plătește o anumită taxă pentru arendă. Dacă ar avea 7 hectare mi-a calculat cât ar trebui să plătească arendă, 5.000, mai mult de 5.000 de euro, bani pe care nu-i mai poate uh, folosi. Deci dacă renunțăm la 7% din suprafața terenului, atunci prețurile de uh, arendare vor crește foarte mult pentru fiecare hectar. Deci pentru uh, 80 de hectare înseamnă o sumă de 8.000 de euro în plus, plus 5.000 de euro pentru suprafața pe care nu o mai poate folosi, deci uh, cam 13.500 uh, de euro. Și știți ce mi-a spus acest fermier? Să renunțăm la, acești, la acest procent de 30%, pentru că dacă nu, um, cred că mai bine ar fi să <laughs> renunțăm la 30% din personalul Direcției Generale care se ocupă de agricultură în comise. Și pot să vă spun că acest fermier tânăr are dreptate. Dacă este să punem în aplicare propunerile complicate ale Comisiei, atunci chiar mă îngrijorează viitorul tineretului și mai mult nu doresc să vă spun în acest moment. Grazie Albert. E adesso Agnew, poi onorevole Maria McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că nu o să fiu aplaudat ca Albert, dar și eu am fost cu tractorul în uh, weekend, trebuie să vă spun. Haideți să vedem cum arată aceste lucruri în practică. 7% pentru mine ar fi 23 de acri. Dar alți 18 vor fi uh, scoși din producție automat uh, și între timp eu trebuie să hrănesc 35.000 de pui care mănâncă buruieni, mănâncă iarbă. Uh, dacă nu am uh, iarbă, atunci uh, trebuie să cumpăr și atunci aceasta se va traduce în scumpirea ouălor. Putem oare să încercăm să folosim aceste uh, subvenții pentru a îmbunătăți terenul? Am putea să cultivăm ceva, eu știu, care să, măcar să scăpăm de, de pir, care este foarte dăunător. Noi încercăm să găsim o modalitate bună, cât mai bună de a cultiva. Dar nu uitați că în urmă cu 200 de ani um, un brutar în Franța a fost uh, ghilotinat pentru că uh, făina din care a făcut pâine conținea neghină. Uh, Încercăm să scăpăm de pir cu tractoare puternice, de 180 de cai putere care sapă uh, ca să scoată uh, rădăcinile foarte adânci, uh, dar asta duce la un consum foarte mare și la um, o creștere a costurilor de lucrare a pământului cum putem dovedi că ceva uh, ce facem noi în agricultură duce la uh, schimbarea de mediu. Uh, cum schimbăm noi mediul? Nu schimbăm noi mediul, ci noi răspundem la schimbările climatice. Oamenii au idei diferite despre felul în care trebuie să procedăm. Există Societatea Regală pentru Protecția Păsărilor, de exemplu. De exemplu. Avem uh, însă și uh, păsări uh, dăunătoare. Comerțul, da, o idee bună. Fermierilor englezi uh, le va plăcea această idee. Pentru că vor spune, ok, prefer să dau bani, dar să scap de această problemă. Mai ales dacă nu își pot uh, cultiva pământurile în mod uh, corespunzător. Și acum o întrebare directă. Pentru acele ferme care vor fi plafonate, limitate, cum se aplică cele 7% prevăzute de terenuri necultivate? În Marea Britanie mai sunt probleme și cu diversificarea și cu rotația. Comisia nu înțelege că acest lucru va lovi micii fermieri mai tare decât pe oricine altcineva. Aceștia, dacă ar uh, doar 10 uh, acri pentru niște ovăzi, uh, atunci vor trebui să facă o rotație de trei ori mai rapidă a recoltelor și acest lucru înseamnă probleme foarte mari suplimentare ar trebui ca acest uh, prag să fie cel puțin de 10 ori mai mare, pragul de suprafață. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. Ați primit și noastră niște aplauze. Marian McGuinness acum. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și ceilalți, vreau să mulțumesc profesorului Matthews pentru propuneri și sugestii. Presupun că de la început el a discutat anumite probleme cu comisia, așa cum am făcut și eu, fără să primesc însă răspunsuri. Cred că și alți colegi au uh, uh, întâmpinat probleme cu răspunsurile la întrebări, mai ales la întrebarea ce înseamnă această ecologizare prin definiție. Ce înseamnă? Înseamnă că fermierii vor să uh, trebuie tratați ca fiind uh, cultivatori ecologici. Nu putem însă avansa în sensul acestei propuneri dacă nu primim informații suplimentare din partea Comisiei pe acest subiect. Aș vrea să fiu de acord cu comentariile lui George Lane în legătură cu aspectele bugetare, în legătura cu cele 30% și nevoia de a avea o, o abordare politică ceea ce facem ca și Comisia pentru Agricultură, în calitatea noastră de parlamentar, ar trebui să amendăm aceste propuneri și să le îmbunătățim. Avem nevoie pentru asta însă de informații de calitate pentru a face asta și nu avem această informație. Trebuie să utilizăm de aceea informația pe care o avem. Am să vă uh, pun uh, o întrebare legată de Organizația Mondială a Comerțului. Ați spus ceva în prezentarea dumneavoastră legat de parcă ecologizare, propunerea pentru uh, ecologizare și acele uh, um, legături uh, încrucișate. Cum funcționează aceste, aceste lucruri? Pentru că eu am spus întotdeauna că componentele de ecologizare propuse de comisie țin de mm, administrarea micro a fermelor individuale. Noi vrem să continuăm să le acordăm mm, fermierilor libertatea de a cultiva ce își doresc, iar această propunere merge în direcția opusă. Noi vrem ca aceste măsuri să fie mai puțin legate de fermele individuale. iar comercializarea acestor uh, fonduri uh, europene nu poate fi exclusă. Ne-ați prezentat și o schemă foarte interesantă, dar noi nu am ajuns încă în acest, în acest grup la o înțelegere comună. Trebuie să acceptăm cu toții însă că schimbarea se impune, ea se va petrece și trebuie să o uh, orientăm în sensul ecologizării și în sensul unor cifre acceptabile din punct de vedere bugetar. Avem preocupări în legătură cu impactul uh, asupra mediului și poate că domnul profesor poate să ne mai spună câte ceva în acest sens. Uh, spuneți că impactul asupra producției va fi modest, va fi mic. Aș vrea să știu ce ați vrut să spuneți cu asta pentru că, pe de altă parte, există și uh, beneficii de mediu foarte uh, modeste. În al, doua, din, în al doilea diapozitiv spuneți că ecologizarea este inevitabilă. Iarăși nu știu ce ați vrut să spuneți. Uh, știu că avem mai multe opțiuni, însă dumneavoastră ați trecut cu vederea o altă, o, o, o altă opțiune care există și anume aceea de a nu face nimic. Știu că din punct de vedere academic această opțiune nu merită examinată, dar dacă ați fi în locul nostru, date fiind analizele economice, analizele de mediu și toate celelalte informații care ne parvin, poate că ați gândi altfel. Mulțumesc, doamna Maria, doamna Clase, acum. Vă mulțumesc, domnule profesor, ne-ați prezentat un studiu foarte larg, dar, desigur, găsim întotdeauna noi întrebări pe care le putem pune, pentru că există foarte multe probleme în acest regulament. Um, care, întrebarea legată de beneficii și de costuri. Această întrebare care trebuie pusă. Dacă într-adevăr merită ca în diferite domenii Uh, să dăm de lucru multor funcționari care să găsească noi modalități în contextul în care chiar trebuie să ne punem întrebarea dacă trebuie să facem acest lucru. A spus și dumneavoastră această întrebare și v-ați referit la mai multe, ați dat mai multe exemple de răspunsuri. Rotarea, rotația culturilor. Într-adevăr, trebuie spuse niște prevederi obligatorii. Albert Dess a spus foarte clar că nu ar trebui ca funcționarii să explice care este situația. Fiecare uh, fermier, fiecare agricultor știe exact uh, cum trebuie să-și cultive terenul și mă întreb de ce discutăm din nou despre aceste propuneri. Oare există noi um, dovezi științifice care ne arată că rotația culturilor nu mai poate fi practicată, nu, mai, nu se mai știe cum se practică? Uh, pentru mine este întotdeauna interesant să vedem uh, ce vom face cu procentul de 7% uh, propus. A spus și dumneavoastră întrebarea cum s-a calculat, cum s-a ajuns la această uh, cifră. Eu vin dintr-un stat unde abordarea a fost una foarte decisă, decisă de exemplu, nu am ținut seama în momentul în care am calculat zona respectivă de pâriașe, de, nu am ținut seama de copaci și așa mai departe și abordarea a fost total diferită în alte state. Eu îmi pun întrebarea care a fost uh, metoda folosită pentru a ajunge la, aceast, la acest procent, pentru că există metode diferite peste tot în Europa pentru a calcula um, extinderea acestor zone care nu sunt folosite. Apoi, întrebarea legată de, uh, de 7% pe fiecare explo- exploatație agricolă. După părerea mea, dacă aplicăm aceast, acest principiu pe fiecare exploatație agricolă, se ajunge la o fragmentare foarte mare. Și apoi se pune o întrebare uh, științifică. Nu este mai bine să există exploatații uh, și unități agricole mai mari în care ne putem gândi la mediul înconjurător într-un context mai mare, în cadrul uh, EU, um, Natura 2020. Uh, um, am avut un context mai larg, poate ar, am putea să creăm anumite conturi ecologice care să țină seama și de activitățile agricole. Cred că o abordare uh, mai largă ar fi mult mai bună decât să ne gândim ca fiecare agricultor să pună deoparte 7% din terenul pe care îl are. Și aceasta trecând dincolo de întrebarea legată de producția de alimente. Dacă avem suficiente alimente în Europa sau nu și până la urmă, uh, cum, deci cum sunt calculate zonele de ecologizare care există în acest moment? Uh, ce s-a întâmplat în programele de, flo- de floră și habitat cu uh, Natura 2020? Deci există vreo modalitate pentru a calcula toate aceste zone care există în acest moment? Deci îmi cer scuze, dar am avea nevoie de răspunsuri concrete și din punct de vedere științific pentru a putea lua până la urmă o hotărâre bună. Vă mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu domnului Matthews, care ne-a prezentat uh, rezultate foarte solide astăzi. Pot să mă alături, să mă alătur antevorbitoarei în legătură cu întrebările deschise. Este foarte greu să discutăm despre aceste lucruri pentru că la foarte multe lucruri ar trebui să răspundă comisia. Și ne-am bucura dacă comisia ne-ar oferi asemenea răspunsuri foarte clare în legătură cu ceea ce se întâmplă cu zonele respective. V-ați referit la pilonul 2, la faptul că în cadrul pilonului 2 ar exista uh, posibilități mai concrete de, de ecologizare. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu diferențierea măsurilor între măsurile din pilonul 1 și măsurile din pilonul 2, pentru că întotdeauna s-a discutat foarte mult de păstrarea separată a acestor uh, doi piloni și, în plus, dumneavoastră a subliniat faptul că în unele state membre există foarte multe uh, programe, măsuri care funcționează foarte bine, și um, aș dori să vă uh, întreb care ar fi părerea dumneavoastră despre uh, evaluarea automată a monitorizării din pilonul 2. Și aș dori să mai remarc un lucru. Uh, tot ceea ce se propune din punct de vedere al măsurilor ecologice în, în pilonul 1 durează un an, măsurile din cadrul pilonului 2 durează însă 5 ani și în plus față de cele spuse uh, de colegul Heusling, uh, măsurile din uh, pilonul 2 sunt uh, facultative. În Austria, de exemplu, uh, 90% din agricultori se implică în asemenea măsuri. Deci uh, acest lucru ne arată foarte clar că dacă măsurile folosite și cerute sunt eficiente și pentru agricultori, atunci aceștia participă la punerea lor în aplicare. Însă pentru acest lucru avem nevoie și de o finanțare solidă și um, cred că este important să punem și următoarea întrebare. De exemplu, aceste, uh, dacă procentul de 10% care rezultă în urma mutării măsurilor din pilonul 1 în pilonul 2 sunt suficienți și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu faptul că um, exploatațiile agricole care aplică asemenea măsuri vor, vor fi uh, exceptate de la, aceast, de la aceste măsuri. Vă mulțumesc. Doamna Patra Oneveș. Bem, ao professor Mátio, que nos a refletir sobre... Uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule profesor, eh, pentru studiul dumneavoastră privind ecologizarea. S-a mai spus deja aici că avem nevoie de informații suplimentare din partea Comisiei, cu ajutorul cărora să analizăm mai bine și cele uh, spuse de domnul profesor. Și, bineînțeles, pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. După ce am auzit uh, remarcele noastre, am trei întrebări. În primul rând, ecologizarea. Se vorbește despre asta. Am văzut un uh, reprezentant înalt al Comisiei Europene spunând că obiectivul este de a face din um, ecologizare obiectivul central al politicii agricole comune. De acord, orice măsură de ecologizare uh, va fi foarte importantă și merită toată atenția noastră. Dar mă întreb în ce măsură acest accent uh, extrem pe ecologizare nu ne face cumva să pierdem din vedere esențialul politicii agricole comune și adică încurajarea producției agricole și uh, alimentare în Europa. Pentru că noi ne dorim o autosuficiență uh, alimentară, o independență alimentară care ține de uh, componenta strategică, dacă vreți, a existenței Europei. Trebuie să fim, deci, foarte prudenți atunci când luăm astfel de decizii se poate spune că politica agricolă comună trebuie să evolueze, dar nu trebuie să se abată de la rațiunea sa de a fi și anume producția de hrană. La baza reformei PAC trebuie să stea, deci, producția de hrană și nu uh, protecția mediului. Această politică trebuie adaptată astfel încât să nu favorizeze mai mult pe unii decât pe alții, pentru că, de exemplu, irigațiile sunt uh, esențiale pentru țările din sud, unde sunt temperaturi mai ridicate. Deci dacă acestea ar rămâne fără irigații, ar rămâne fără agricultură. Ar trebui, deci, să găsim modalități ecologice de a efectua aceste irigații adaptate pentru fiecare dintre statele membre pentru regiunile cele mai defavorizate, nu trebuie să uităm că uh, acestea, multe dintre ele depind în totalitate de agricultură. Nu trebuie să putem face și o discriminare pozitivă. Trebuie să ținem cont de specificul fiecarei regiuni defavorizate și să păstrăm un element de echitate și pe acest plan. Cum am putea vorbi despre echitate? de uh, ecologizare justă dacă politicile agricole favorizează pe unii în defavoarea altora. În unele uh, țări lucrările agricole costă 130 de euro pe hectar, iar în altele ajung până la 300 400 de euro. Cum încurajăm performanța și rezultatele? Pentru că în fiecare eh, stat membru aceste rezultate vor fi diferite și distribuția subvențiilor este diferită. Și nu în ultimul rând, cu aceste măsuri de ecologizare pe primul pilon, cum spunea, cum spunea domnul profesor Matthew, aceste măsuri se apropie într-adevăr de primul pilon, însă există potențiale duplicări și suprapuneri. Cum putem să ajungem la o simplificare a politicii agricole comune? Pentru că aceasta este esențială pentru agricultori și pentru asociațiile de uh, agricultori. Mulțumesc! Oui, uh... Jose Bove, mulțumesc. Uh, o, o intervenție foarte scurtă. Am impresia că foarte multă lume nu cunoaște situația reală și degradarea mediului agricol. Nu vorbesc aici de grădini pe care le reprezintă Bavaria sau Austria, țări frumoase, bine echilibrate din punct de vedere de mediu, dar dacă veți merge pe anumite câmpuri de cereale în Franța, Uh, România sau uh, alte părți din Germania în nord, e o catastrofă ecologică majoră. E vorba de nitrați, de ape freatice poluate, catastrofe ecologice profunde care condamnă agricultura pentru generațiile viitoare. Deci cred că este foarte important să luăm în serios această problemă, adică rotația culturilor care permite să îmbunătățim sensibil situația eu mă întreb de ce Comisia n-a făcut o analiză de impact în legătură cu aceste măsuri. Ar trebui să primim din partea Comisiei o astfel de analiză de impact care să ne spună clar ce înseamnă și uh, ce efecte vor avea rotația și diversificarea culturilor. Există deja un număr de țări în care dosarul PAC uh, este discutat de către agricultori și verificarea rotației culturilor există deja în mai multe state membre. Generalizarea este posibilă fără probleme. Ar fi interesant să vedem cum putem să avansăm către autonomia europeană în materie de producție a proteinelor vegetale, urmărind prin intermediul diversificării și rotației recoltelor, având de asemenea de câștigat din punct de vedere comercial. Pe urmă, de când se vorbește de acei 30% și ecologizare, foarte multe state membre s-au opus acestor măsuri. Faptul că dorim uh, să ne uh, venim să ne alegem dintr-o uh, gamă largă de măsuri ce ne convine, Asta nu este uh, în regulă. Ar trebui ca lucrurile să fie bine spuse la punct și ar trebui să, discutăm, să putem discuta cu Comisia pentru a avea o poziție comună, astfel încât statele membre să nu poate spune să se schimbe ceilalți, că nouă nu ne convine uh, să facem această schimbare. mulțumesc! Carlo. Eh, scusate. No, eh, in parte condivido quello che Bove ha detto all'inizio ed era partito. În parte sunt de acord cu uh, ce a spus uh, domnul Bove la început. Într-adevăr, fiecare teritoriu are specificitățile sale. Fiecare stat membru uh, s-a angajat mai mult sau mai puțin pe calea agricolă dar uh, permiterea înființării unui sistem global pentru întregul teritoriu european este o greșeală. Trebuie să avem reguli care să oblige statele membre să respecte principiile impuse acum, care să țină cont de particularitățile fiecărei țări. E foarte ciudat să încercăm să prindem din urmă anumite zone. În anumite zone sunt grădini minunate, în alte zone, în schimb, se face agricultură intensivă. E posibil să restaurăm anumite zone care sunt abandonate în totalitate. Nu vreau, n-aș vrea să se întâmple, cum spunea doamna Gras, că ecologizarea să ducă la o uh, lotizare și uh, la o degradare a terenului. Cred că trebuie să avem o idee foarte clară a modului în care trebuie făcută ecologizarea. Și trebuie să ținem cont și de aspectele peisagistice. Pentru a putea atinge obiectivul avut în vedere, pentru că cu toții lucrăm pentru păstrarea și conservarea mediului, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne globalizăm teritoriile care sunt atât de diferite. Îi voi da cuvântul domnului uh, profesor um, care a primit foarte multe întrebări și eu uh, sunt de acord cu anumite comentarii care au fost făcute și uh, dat fiind uh, prezentarea dumneavoastră strălucitoare, pe care am apreciat-o foarte mult, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Am votat cu toții pentru raportul Lions des, cu toții am fost pentru ecologie, dar am fi foarte îngrijorați dacă nu am reușit să uh, determinăm toți agricultorii să implementeze măsurile de ecologizare ale uh, Comisiei. Dacă e vorba de doar 90% uh, din agricultori care le-ar respecta, 4 miliarde de euro uh, Um, s-ar întoarce la Bruxelles, ar ieși din program. Ținând cont de aceste considerații și ținând cont și de problemele de securitate alimentară care acum um, arată cât de mult depinde uh, pacul de mediu, trebuie să ne gândim că dorim um, ca ecologizarea să fie aplicată în procent de 100%. Aveți la dispoziție uh, aveți la tot timpul uh, de care aveți nevoie pentru a răspunde, dar totuși vă rog să nu vorbiți mai mult de 10-12 minute. Discuția a fost uh, foarte interesantă. Eu nu sunt aici în numele comisiei, nu reprezint comisia. Mai multe dintre întrebări uh, și-ar găsi un răspuns mai bun din partea unui reprezentant al comisiei. Nu voi putea răspunde tuturor observațiilor care s-au făcut, pentru că ar dura prea mult. Multe se referă la notă. Nu uh, am putut aborda în prezentare toate uh, punctele abordate în acea notă, dar uh, voi aborda trei elemente care au apărut. Problema pilonului 2, în primul rând, în al doilea rând, problema OMC, o problemă legată de pilonul 2 și, în al treilea rând, problema agriculturii biologice, ecologică prin definiție. Cred că putem folosi aceste trei piste pentru a încerca să răspund la toate observațiile care s-au făcut. Domnul Lange a spus că dacă am începe de la zero acum, probabil că nu am porni de la propunerea care se afla acum pe masă. Desigur, pacul depinde de trecutul nostru, de cei 50 de ani pe care avem în spate și acest lucru limitează direcția pe care o poate lua politica agricolă. Dar cred că este bine să e folositor să ne gândim că 30% din uh, plafoanele naționale ar însemna aproape 13 de miliarde de euro pe an. Dacă am avea 13 de miliarde de euro pe an la dispoziție pentru a-i ajuta pe fermieri să facă agricultură ecologică, cum am cheltui această sumă? o întrebare diferită față de cea care vi se adresează dumneavoastră și anume cum modificați și amendați regulamentul pe care l-a prezentat Comisia. Eu mă gândeam că dacă avem niște principii mai largi și dacă ne bazăm pe ele pentru a răspunde propunerilor Comisiei, acest lucru va duce la îmbunătățire a rezultatului uh, final. Opinia mea personală este că sunt multe argumente pentru măsurile din cadrul pilonului 2. Mulți vorbitori au vorbit despre acest lucru. Aceste măsuri sunt voluntare și e de importanță crucială faptul că dacă dorim uh, să avem uh, o gestionare agricolă mai eficientă a terenului agricol, trebuie să lucrăm cu fermierii, să ajutăm să gestioneze pământul. Dacă fermierii percep regulamentele ca fiind directive și chestiuni care li se impun din exterior, și dacă gen vom genera uh, un sentiment uh, de răspuns negativ din partea fermierilor și uh, ar fi păcat să se întâmple așa. Pilonul 2 are avantajul că încearcă să lucreze cu fermierii, că este multianual și din punct de vedere al mediului uh, acest lucru prezintă anumite avantaje, poate fi direcționat, putem uh, avea multe scheme prestabilite, așa cum au demonstrat-o mai multe state membre, și acestea pot fi tratate derulate în cadrul pilonului 2. Dacă se decide ecologizarea prin uh, pilonul 1, opțiunile sunt limitate, pentru simplul motiv pe care îl recunoaște și Comisia, că măsurile de mediu trebuie să fie simple, generalizabile și anuale. Și acest lucru limitează automat um, posibilitățile. Și afectează și chestiunea legată de OMC. Mai mulți vorbitori au spus că dacă avem rotația culturilor sau diversificarea acestora, ar trebui poate să avem reguli mai stricte și să avem, de exemplu, o obligație de a uh, face cultură de leguminoase. Comisia a spus că va exista o măsură um, decuplată de um, susținerea fermierilor. Și acest lucru um, ar fi conform în conformitate cu EMC, Dacă se asociază plata din pilonul 1 cu orice obligație de a produce o anumită cultură, atunci automat se pierde uh, posibilitatea de a pretinde că e vorba de o plată din uh, căsuța verde, cum ar veni, green box payment. Uh, Dacă am crea scutirea pentru uh, fermierii organici, acest lucru ar putea afecta statutul uh, de plată din căsuța verde, plată din categoria verde al plății respective pentru ecologizare. Cât și cerința de uh, diversificare a culturilor poate afecta statutul de plată verde. Eu am aici uh, o opinie diferită față de profesorul Swinbank, care a, a avut și el o prezentare aici. Ar fi foarte dificil să susțin acest punct de vedere, pentru că eu nu sunt uh, avocat internațional de drept comercial, deși am participat la mai multe dispute pe această temă. Rezultatul procedurilor uh, legale este foarte des uh, greu de prevăzut, dar cred că se poate susține în contextul problemei diversificării culturilor că Comisia încearcă și mă gândesc aici la compatibilitatea cu OMC și nu la alte argumente legate de acea măsură. Dar Comisia încearcă aici să influențeze modul în care se face producția. Nu spune trebuie să cultivi o anumită cultură, dar spune dacă cultivi un anumit produs, atunci trebuie să diversifici tiparele de cultivare pe exploatația ta agricolă. Deci foarte multe țin de modul în care se face producția, de modul în care se cultivă, mai degrabă decât de uh, cerința de a cultiva o anumită legumă. Uh, Deci, agricultura organică ține mai mult de procesul producției și OMC-ul nu dorește să se implice în această chestiune, cu excepția cazului în care procesul de producție, de cultivare, are o consecință asupra naturii produsului, asupra caracteristicilor acestuia. Eu am îngrijorări legate de măsurile OMC. Cele care există deja um, mai degrabă uh, în legătură cu cele care există deja și legătura lor cu standardele GAEC. Deci nu mă îngrijează la fel de mult noile măsuri care ar putea fi uh, introduse. O altă problemă reprezintă pășunea permanentă. chestiunea legată de acest aspect ar putea fi percepută ca favorizând uh, o anumită utilizare a terenului. Și acest lucru poate avea uh, consecințe asupra plăților. Dacă aceste chestiuni sunt uh, interpretate prin prisma pilonului 2 și uh, prin măsuri agro um, ecologice um, adecvate, atunci observați că odată ce sunt întrunite criteriile pentru uh, agricultură um, și mediu, atunci măsurile specifice și cerințele uh, care s-ar impune uh, fermierilor să crească leguminoase sau așa mai departe devin irelevante. Deci sunt avantaje, sunt și alte avantaje uh, în pilonul 2, față de, în afară de cele discutate deja. Mai mulți vorbitori au adus în discuție, în mod justificat, problema birocrației și a complicării uh, procedurilor administrative. Opinia mea este că dacă vom încerca să folosim uh, stimulente și uh, regulamente în politica agricolă comună pentru a încerca să-i determinăm pe fermieri și pe administratorii de pământ să um, meargă către o direcție uh, sustenabilă de mediu, acest lucru ar implica costuri administrative. Acest lucru nu poate fi evitat. Și ne întoarcem la problema mai generală, că dacă spunem nu vrem să avem nimic de a face cu uh, ecologizarea, acest lucru poate afecta uh, bugetul pentru plățile directe, care altfel ar, uh, ar exista, ar fi alocat. Deci nu cred că ar fi bine să condamnăm aceste propuneri doar pentru că implică un efort administrativ suplimentar, ci pentru că întrebarea care se pune este cât de complexe sunt propunerile, cât de mare ar fi efortul administrativ și care sunt beneficiile uh, am uh, aduce o valoare adăugată, s-ar face îmbunătățiri uh, în procesul uh, de, de, de cultivare din punct de vedere al mediului. Într-un anumit sens, măsurile generalizabile, măsurile simple, au beneficii de mediu relativ limitate. După cum am spus, zonele de ecologizare au potențialul cel mai mare. Zonele de concentrare ecologică, însă întrebarea este, așa cum a spus și domnul Duve, este în ce măsură putem uh, da o marjă de manevră statelor membre fără a ajunge la o, la o măsură care uh, să permită um, evitarea obligațiilor. Deci e problema echilibrului și a echivalențelor. Cum se stabilește că statele membre fac eforturi egale? Ar trebui să avem uh, metode de a um, evalua um, eforturile depuse. Și această sarcină nu va fi una ușoară, având în vedere uh, cât de multe fațete are problema durabilității mediului. Mary McGuinness m-a întrebat uh, ce aș face eu dacă aș fi în locul uh, dânsei. E o plăcere să mă gândesc uh, la lucruri din această perspectivă. Pot studia problema de pe ambele par- părți ale baricadei. Pentru uh, un străin este oarecum uh, surprinzător că ceea ce părea a fi direcția reformei PAC, trecerea de la pilonul 1 la pilonul 2, e surprinzător că Comisia până la urmă a decis că această schimbare de paradigmă ar, s-ar încheia, cel puțin temporar. Și acest lucru părea mai elimina posibilitatea creșterii finanțării pentru ecologizare prin pilonul 2. Dacă am putea elimina acest obstacol și dacă fondurile suplimentare ar putea, s-ar putea muta de la pilonul 1 la pilonul 2 și nu subestimez dificultățile politice în a ajunge la un acord în legătură cu această problemă, în special în legătură cu problema cofinanțării care a fost adusă în discuție, dar dacă s-ar putea face acest lucru, și sunt variante, mă întreb dacă un stat membru ar putea uh, obține permisiunea de a-și muta cele 30% de la pilonul 1 la pilonul 2. Aceasta ar putea fi o formă de flexibilitate pentru care am putea um, opta a, să putem avea o modulare bugetară de 30%. Există metode în care se poate crește bugetul din pilonul 1. Acest lucru, în opinia mea, ar fi um, calea mai bună de urmat. Accept însă argumentul Comisiei acum că măsurile agricole și de mediu din pilonul 2 au, um, sunt oarecum uh, peticite, um, nearmonioase. În anumite state există o cuplare universală, de exemplu Austria, dar uh, în Regatul Unit, care este foarte mândru și pe bună dreptate de schemele sale agricole și de mediu, um, are mai puțin de 30% din fermieri care sunt implicați în uh, um, cultivarea pământului pe baza măsurilor agricole și de mediu. Într-o anumită măsură, problema este creșterea pragului de bază pentru toți fermierii. Pragul, ba, linia de bază este stabilită de bunele condiții agricole și de mediu. Și ambiția este să facem mai multe prin pilonul 2 și cred că în acest context ar fi bine să încercăm să creștem nivelul de bază consolidând standardele GAEC. Mai ales știind că aceste standarde acordă o anumită marjă de manevră statelor membre. Nu sunt rigide, nu sunt uniforme. Ele au fost criticate în trecut, dar când am analizat propunerile, nu am rămas cu impresia că o anumită propunere ar fi perfectă, că e universală, corectă, eficientă, cu costuri administrative mici și uh, cu beneficii uh, de mediu substanțiale. Deci cred că merită să facem uh, un oarecare compromis, să creștem standardele, dar să permitem statelor membre să stabilească cum să implementeze aceste standarde, în, ținând cont de particularitățile lor. Grazie, grazie profesor Alan Matthew, Vă mulțumesc, domnule profesor Matthews. Cred că am avut o dezbatere foarte interesantă. Și acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc, domnule profesor. Trecem la punctul 5, strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor. Nu, trebuie să trecem la punctul 4. De fapt, este vorba de organizarea comună a piețelor produselor agricole. Michel, îmi <laughs> pare rău că uh, am trecut peste tine. Este vorba de o, un al doilea schimb de opinii despre organizarea comună în urma dezbaterii pe care am avut-o în data de 23 ianuarie și aș dori să profit de această oportunitate pentru a vă atrage atenția că vom avea două întâlniri de lucru, două ateliere pe data de 22 martie, după masa despre mecanismele privind organizarea comună a piețelor și despre Um, risc, uh, mecanismele de gestionare a riscului pentru PAC și apoi o altă întâlnire pe 24 aprilie după masă, prezentarea cadrului de competiție a Uniunii Europene, mai ales pentru lanțul alimentar în cadrul PAC. Și acum îi dau cuvânt, cuvântul direct lui Michel Dante și apoi vom avea o discuție. Domnul Dante, vă rog. Merci, Monsieur le Président. Je comprends. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că în uh, dezbaterea precedentă ați, v-ați gândit de mult la problemele uh, care ne preocupau încât ați uitat de mine. Este a treia oară când uh, dezbaterea noastră um, își vede timpul alocat tăiat. Acum avem doar o jumătate de oră la dispoziție, dar vă voi spune doar concluziile. În introducere vreau doar să vă amintesc că pachetul pe care îl avem în față este, în punctul, din punctul meu de vedere, compus din patru blocuri. Primul uh, bloc pe care îl voi elimina, pentru că după ce m-am uh, consultat cu colegii, uh, sunt cu toții de acord. Deci voi elimina problema vinului, zahărului și a laptelui. În legătură cu zahărul și, cu, și a vinului ne-am exprimat deja la nivelul acestui Parlament. Vreau să vă spun doar că în negocierile și discuțiile pe care le-am avut avea cu reprezentanții acestui sector, le-am spus că um, părea dificil uh, să întindem termenele limită la maxim și că până puteam gândi fie la o, la o eliminare progresivă în cazul zahărului, fie la o propunere nouă, armonizată, uniformizată de la un stat membru uh, Um, la altul. În legătură cu vinul, voi veni cu propuneri după ce voi mai discuta cu reprezentanții sectorului. În al doilea rând, uh, e, avem problema măsurilor de criză, organizarea producătorilor și concurenței loiale. Regulile de concurență um, reprezintă un subiect uh, special. Pe 24 aprilie vom avea o dezbatere cu specialiști în legătură cu acest subiect. Vă um, propun să lăsăm așadar acest uh, punct deoparte în discuția de azi pentru a câștiga ceva timp. Aș dori ca noi să ne gândim uh, astăzi să reflectăm mai degrabă la problema măsurilor de criză și a organizațiilor de producători. În ceea ce privește mături, măsurile de uh, depășire a crizei. Propunerea nu este inovatoare, pentru că, de fapt, uh, reia problema instrumentelor deja existente și uită unor să le reactualizeze și să le indexeze. Însă se um, introduce uh, o noțiune de securitate. Această noțiune uh, este interesantă și cred că ar fi uh, interesant ar fi interesant să vedem cum interpretăm fiecare această noțiune de plasă de siguranță. ar fi bine ca uh, piesele publice, să autoritățile publice să se retragă puțin din uh, peisaj. Întrebarea este dacă dorim să afișăm uh, clar această abordare. Dacă să uh, acordăm fiecărui sector uh, libertatea de a se autogestiona. În legătură cu uh, definirea instrumentelor și a capacităților acestora. Nu e vorba doar de a ne arăta dispus să facem acest lucru. Dar uh, întrebarea este dacă organizațiile de producători doresc să facă acest lucru. Trebuie să eliminăm uh, încă de pe acum ambiguitățile, uh, pentru că nu dorim să inventăm structuri noi. Trimitem la dreptul național. Fiecare stat desemnează organizația de producători pe care uh, o consideră mai importantă. Putem uh, să ne gândim la cooperative. În spatele acestora, însă, fiecare, fiecare stat membru are o realitate diferită. Comisia noastră, printr-un raport de proprie inițiativă, s-a întrebat uh, care este realitatea cooperativelor, statutul acestora în statele membre ale Uniunii Europene. Încă o dată, ce măsuri punem în mâinile producătorilor. Ce s-a făcut în legătură cu laptele, contractualizarea, capacitatea de a negocia volumul de producție și prețurile. Acesta a trebuit să fie această libertate extinsă la întregul sector producător. Aceste uh, măsuri pot uh, reglementa piața, pot reglementa capacitatea de producție. Și, în final, în ce condiții permitem accesul producătorilor agricoli la uh, noile servicii financiare, acele uh, instrumente de asigurare, de, uh, de acoperire. Aceste instrumente sunt foarte scumpe și nu vor fi uh, disponibile decât pentru, accesibile decât pentru anumiți agricultori, dar nu pentru toți. Ce mijloace dorim noi să acordăm uh, agricultorilor pentru a le permite accesul la aceste noi instrumente de uh, asigurare. Cam atât, domnule președinte. Iniziamo subito il dibattito e do la parola a Iraș. Îți mulțumesc, Michel. Vom iniția direct discuția. Gracias, señor presidente. Eh, realmente comparto la mayor parte de las apreciaciones que el señor Dan. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord în mare parte cu analiza, fă, analiza făcută de domnul Dantan în intervenția sa. Aș dori să subliniez însă câteva puncte care, după părerea mea, ar trebui analizate mai îndeaproape. Și ar fi foarte bine dacă și Comisia ar putea interveni aici pentru a clarifica anumite aspecte. Acum, în legătură cu măsurile de intervenirea. După părerea mea, am avea nevoie într-adevăr de o plasă de siguranță, așa cum a menționat domnul uh, raportor. Este vorba de o, o rețea uh, suplimentată de măsuri excepționale în criză. Toate sectoarele vulnerabile într-o criză ar trebui să fie protejate și nu ar trebui să eliminăm niciun fel de măsură suplimentară. Ar trebui să ne asigurăm că acest instrument ar trebui să fie la dispoziția și altor sectoare și să nu excludă niciun fel de um, produs. Cred că este momentul în care să ne referim la, la prețuri maxime în fiecare sector. Aceste, pe baza acestor măsuri ar trebui să avem un mecanism automat care să fie prevăzut în regulamentul. Și um, prețurile pentru um, uleiul de măsline ar trebui să fie reglementate. Este esențial ca rezervele de criză să fie suficient de mari, să existe suficiente mecanisme care să permită o reacție rapidă în momentul în care există dis- distorsionări a prețurilor pe piață și când există problema. Eu nu știu uh, la ce se gândește Comisia din punct de vedere acestei rezervă de criză, dar nu știu dacă propunerile făcute sunt uh, suficient de uh, rapide și aș dori să întreb uh, Comisia o rezervă de criză și un răspuns la criză. Bine, sunt două lucruri diferite și Uh, propunerea Comisiei, din punctul meu de vedere, nu este suficient de flexibilă și nu poate fi pusă în aplicare suficient de repede. Acum, în legătură cu măsurile de distorsionare a pieței. Acestea au mers destul de departe, dar trebuie să ne asigurăm că vor fi activate în mod activ uh, automat și respectă niște criterii obiective. În legătură cu regulile de marketing, știți foarte bine că diferita există diferite reguli în acest punct de vedere și comisia noastră și-a exprimat foarte clar poziția în iulie pe marginea pachetului legat de calitatea alimentelor. Nu am mai discutat acest lucru pentru că nu am ajuns la adoptarea unui mandat pentru începerea negocierilor, însă trebuie să ne asigurăm că nu vom avea uh, o măsură dublă aici. Cred că standardele adoptate în iulie ar trebui să, se, uh, să fie valabile și în acest caz al domnului Dantan. Deci nu ar trebui să modificăm lucrurile. Acum, în legătură cu îmbunătățirea funcționării lanțului alimentar, acest lucru este important pentru noi toți și cred că uh, toții, cu toții trebuie să ne asigurăm că condițiile aplicate în anumite sectoare sunt aplicate și în alte um, sectoare. Propunerile făcute cred că sunt bune, dar ar trebui să ne gândim și la alte sectoare, la alte um, posibilități, uh, când este vorba de adaptarea la cererea de pe piață, la asigurarea unor gestionări private în acest lanț. Apoi, măsurile suplimentare măsurile pe care le-am sprijinit în raportul DES când a fost vorba de zahăr și de vin. Cred că aceeași abordare ar trebui să o avem și acum, să ne gândim la o extindere până în 2020 în legătură cu cotele de, zuh- de, de zahăr și o extindere a drepturilor de uh, plantat uh, viță de vie până la același termen. Și apoi, uh, Ați, domnule raportor, a spus că, v-ați, uh, că ați folosit un uh, model pe baza organizațiilor uh, producătoare de fructe și așa mai departe. Dar există o definiție a um, organizațiilor de producători, așa cum se regăsește la articolul 23 și 24, pentru că la punctele respective lipsesc detalii esențiale. Însă ce înseamnă acest lucru? Uh, Uh, lucrurile esențiale vor fi rezolvate în urma actelor delegate? Că mie mi se pare că în propunere există derogări pentru foarte multe sectoare, dar sectorul uh, fructelor nu, este, nu se bucură de această derogare. Deci sper că acest aspect va fi clarificat în urma dezbaterilor noastre și sper că și Comisia ne va putea ajuta să uh, găsim un răspuns la aceste întrebări. Vă mulțumesc și aș dori să vă atrag atenția că domnul Snyder din partea comisiei este prezent și va putea lua cuvântul după aceea. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Erans Garcia. Doresc să mulțumesc și domnului Dantem pentru eforturile pe care le face în acest dosar. Este adevărat că propunerile Comisiei Europene sunt slabe, în legătură cu această parte a reformării PAC și ideea unei organizări comune a pieței, pentru că nu avem o soluție um, în legătură cu volatilitatea prețurilor și cu vulnerabilitatea unor sectoare față de situația de pe piață. Dezvoltarea rurală nu trebuie lăsată doar în seama agricultorilor. Acest lucru este o, o idee originală. Uh, Cred că noi, și noi ar trebui să ne ocupăm de acest lucru. E bine, nesiguranța uh, juridică din punct de vedere al competențelor reprezintă o problemă în sistemul agricol. Ar trebui să fie prevăzute niște derogări clare în domeniul regulilor concurenței pentru ca diferitele organizații să se poată ocupa într-adevăr de cerere și de ofertă, pentru că această lipsă de certitudine legală în Spania de, a dus la situații în care autoritățile care se ocupă de respectarea legilor competitivității au intervenit în uh, sectorul uleiului de măslină, au încercat să intervină într-un mod care nu a fost atât de eficient uh, ca și cum s-ar fi întâmplat dacă organizațiile de producători ar fi intervenit mecanismele de intervenire, după părerea mea, nu sunt suficient de rapide, nu sunt suficiente în, în general. Cred că ar trebui să revenim la zero, să regândim totul de la zero. Există aspecte specifice în sectorul uh, fructelor și um, legumelor. Măsurile prevăzute nu sunt suficiente. Am avea nevoie de un fond separat față de fondul dedicat organizațiilor de producători la care să putem apela, apela când avem nevoie. Mecanismul de criză nu ajută într-adevăr. Am văzut ce s-a întâmplat uh, anul trecut cu criza uh, E. coli și dacă mai există și discriminare, situația se înrăutățește pentru că nu mai există niciun fel de certitudine legală. Uh, sectoarele afectate nu primesc despăgubirile adecvate și anul trecut am văzut ce nu ar trebui să se întâmple când uh, ne confruntăm cu o criză. Apoi, un alt aspect, o soluție la crize majore, așa cum s-a întâmplat în sectorul de măslin. Ar trebui să ne gândim la referințele de prețuri și să reacționăm în funcție cu realitatea de pe piață. Un alt lucru important, după părerea mea, este că ar trebui să uh, rezolvăm criza uh, din diferitele sectoare. Am discutat ce se întâmplă cu acordul cu Maroc în, în, în sectorul uh, tomatelor. Ar trebui să avem un sistem care să ne pună la dispoziție instrumentele necesare pentru ca um, autoritățile vamale să poată um, urmări într-adevăr datele uh, puse la dispoziție de cei care introduc diferite produse pe piața europeană. Uh, și aceasta este o oportunitate pentru a rezolva asemenea aspecte. Apoi mai există și alte aspecte, uh, prevederile contractuale, relațiile între organizațiile de uh, producători și vânzători și lanțurile de magazine. Este un lucru care se discută și în Consiliu. Sectorul își dorește un sistem de contracte așa cum se regăsește în, uh, în domeniul lactatelor pentru că un asemenea sistem ar fi foarte, unul foarte bun. Nu ar trebui să uităm de acest lucru și în plus nu ar trebui să uităm că trebuie să păstrăm același nivel pentru sectorul uh, creșterii de albină, sectorul apicol, un sector foarte important pentru agricultură în general și acest sector trebuie să se bucure în continuare de sprijin. Avem nevoie de asemenea de o intervenție publică în sectorul creșterii de vite, porci și um, oi. Deci am făcut foarte multe lucruri, dar am întârziat foarte mult și mai avem foarte multe lucruri de făcut. Da, vă mulțumesc și aș dori să salut în primul rând Um, faptul că Comisia încearcă să pună la un loc toate aceste sectoare. Cred că este o sarcină imensă în sine. Dacă este să, ne, să discutăm despre instrumente de gestionare a crizei, în primul rând trebuie să ne punem de acord ce înseamnă o criză, când înce- cum o definim, când începe o criză. Uh, când ne confruntăm cu volatilitate maximă, când avem probleme, cum a fost uh, cu bacteria uh, E. coli anul trecut. Deci dacă ne dorim un fond de criză, în primul rând trebuie să definim ce este o criză. Apoi, trebuie să vedem cum va arăta această plasă de siguranță pe care ne-o dorim. Cred că blocarea exporturilor nu mai reprezintă o măsură, ci ceea ce se întâmplă în sectorul uh, produselor lactate. Am am putea uh, recurge la, măsuri, la intervenția autorităților pentru a combate efectele unor asemenea criză. Și apoi, în al doilea rând, ar trebui să ne gândim că dacă vom folosi fondul uh, pentru ajustare la globalizare, așa cum propune Comisia și în agri- agricolă, dacă acest lucru Uh, este un instrument adecvat pentru sectorul agricol, pentru că în comparație, dacă comparăm sectorul industrial cu sectorul agricol, um, agricultorii nu au aceleași uh, posibilități de a depune uh, cereri de sprijin, la fel cum se întâmplă în sectorul industrial, pentru că avem de-a face cu întreprinderi mici și mijlocii, nu neapărat cu concerne foarte mari și Uh, până la urmă, sectorul agricol va fi cel care va avea de pierdut dacă recurgem la acest fond de ajustare la globalizare. Și apoi ar trebui să fim atenți dacă nu am putea uh, profita de sinergie existentă dintre diferite fonduri. Uh, de exemplu, în sectorul creșterii de animale am putea să profităm de diferite fonduri care asigură sănătatea animalelor, și dacă anumite fonduri sunt alocate pe anumite activi- pentru anumite activități și nu sunt gestionate de diferite companii de asigurări, acest lucru ar uh, putea ajuta la gestionarea unor uh, crize mici, unor pagube de dimensiuni mai mici. Pentru că dacă nu, nu, mai, nu vom mai ajunge la situația în care să avem o asigurare împotriva unei uh, catastrofe mai mari pentru că într-un cazul unei catastrofe mai mari, nici o companie de asigurări nu dorește să-și asume responsabilitatea pentru efectele acestea. Apoi, dacă discutăm din nou despre gestionarea crizei, uh, comisia este cea care ia singură deciziile sau se va ține seama și de Parlament? Apoi, comisia este suficient de rapidă pentru a lua deciziile necesare sau are nevoie de uh, uh, impulsuri din partea Parlamentului. Eu cred că implicarea Parlamentului ar fi un lucru foarte bun. Apoi, în legătură cu organizațiile de producători. Desigur, poziția acestora ar trebui să fie consolidată pentru ca ei să aibă o poziție de negociere mai bună. Dar nu trebuie să uităm că Um, care, care este situația juridică, pentru că în acest context nu trebuie să uităm de situația juridică a cartelurilor și, în general, să avem o atitudine mai grijulie. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Brita. Tocmai de aceea vom uh, discuta despre fondul de globalizare mâine împreună cu coordonatorii Elizabeth. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru raportul dumnealui. Eu sunt convinsă de faptul că instrumentele actuale de intervenție pe piață sunt foarte importante și fac parte din această plasă de siguranță. Este vorba de instrumente fără de care sectorul agricol nu ar putea exista tocmai în aceste timpuri de criză grave. Nu putem să lăsăm uh, agricultorii în seama pieței libere, pur și simplu, pentru că sunt amenințați de aceasta până la urmă. Pe diferite uh, piețe se manifestă tot mai mult această volatilitate a prețurilor și știm cât de mult afectează acest lucru diferite uh, sectoare și se ajunge la diferențe imense după părerea mea, am avea nevoie de mai multă transparență, am, am avea nevoie ca producătorii agricoli să aibă o putere de negociere mai mare, dar, în mod sigur, avem nevoie de o monitorizare consolidată a prețurilor. Am uh, adoptat diferite rapoarte aici în uh, raport despre cum se, cum se creează prețurile, cum funcționează lanțul alimentar și am discutat și cu această ocazie despre um, consolidarea poziției uh, de negociere a agricultorilor față de lanțurile de magazine și așa mai departe. După părerea mea, nu am avea nevoie în mod necesar de noi structuri, ci structurile existente ar trebui să fie îmbunătățite, ar trebui să funcționeze mai bine. În plus, cred că ar trebui să, să ne protejăm mai mult față de, um, de alimentele importate. Tot mai multe alimente ieftine, de proastă calitate, intră pe piața Uniunii Europene și exercită o presiune mare asupra produselor noastre. Poate câteva cuvinte despre domeniul produselor lactate. Am, avut, am adoptat în plenară un raport foarte important uh, acesta reprezintă un prim pas important pentru renunțarea la cotele în acest domeniu din anul 2015 și doresc să-i mulțumesc lui Michel Dantan și lui James Nicholson pentru munca dumnealor, care au transmis un, un mesaj și un semnal foarte clar în legătură cu dezechilibrele din sectorul uh, lactat care, lactatelor care trebuie luate în serios și și în acest domeniu trebuie să ne întrebăm dacă într-adevăr este rațional uh, ca fiecare stat membru să plătească sancțiuni mari pentru supraproducție de lapte, deși uh, obiectivul general european în legătură cu producția de lapte nu fusese atins. Cred că și în acest uh, punct Parlamentul European ar trebui să transmită un mesaj foarte clar, mai ales în contextul în care producția de lapte în în, pentru producția de lapte în, uh, în zone defavorizate nu am găsit nicio fel de soluție și ar trebui să transmitem un mesaj mai clar producătorilor de lapte că, ne, că ține seama de problemele lor specifice. În legătură cu um, piața zahărului și um, scoaterea treptată a cotelor de zahăr până anul 2020, aș dori să aduc aminte de faptul că am adoptat un raport în care cerusem renunțarea la aceste cote abia după anul 2020. Comisia uh, ceruse, se referise la anul 2015, lucru care mă miră în contextul în care ar fi să țină seama de analiza de uh, impact uh, prezentată de comisie. Pe baza acestei analize vedem că comisia pleacă de la aceste cifre și cred că nimeni nu poate uh, spune cu siguranță că cifrele nu se vor modifica după perioada de timp până în, 2000, până în 2020. Nimeni nu se gândise că vom ajunge în situația dificilă în care suntem acum. Drept urmare, cred că este foarte important ca în momentul în care discutăm despre siguranța alimentară, hotărârile politice trebuie, puse în, trebuie să fie puse în aplicare și pentru noi cel mai important lucru ar trebui garantarea siguranței uh, alimentare, să uh, ajungem la situația în care să nu mai trebuiască să importăm alimente și în acest context uh, foarte importantă este analizarea situației de pe piața zahărului și a cotelor de zahăr. Vă mulțumesc, Jose Bove. Euh, Vreau și eu să-i mulțumesc lui uh, Michel Dantin pentru activitatea sa, pentru că atunci când ne gândim la situația uh, în care le vom afla peste câțiva ani, trebuie să ne gândim uh, cum să facem pentru ca Europa să nu se regăsească într-o situație de criză. În ceea ce privește structurile pieței, desigur există un dezechilibru între cerere și ofertă, dar aici uh, fiecare fermier uh, este o chestiune de uh, judecată individuală, dar dacă fiecare fermier ar uh, face ceea ce îi trece prin cap, ne-am aflat într-o situație catastrof- catastrofală. Comisia dorește însă să reglementeze uh, cererea încurajând acele sisteme de uh, depozitare publice și private pentru asigurarea siguranței alimentare. Problema, n-am să intru în domeniul vinului sau al zahărului, dar îmi imaginez că, de vreme ce există structuri de organizare a producătorilor, dacă, dacă așa cum vrea Comisia, abandonăm drepturile uh, de plantare, adică dăm uh, libertate de plantare, atunci vom avea explozii de volume de vin în anumite zone, iar în altele nu. Și uh, din nou ne vom, din nou ne vom afla într-o situație de criză. Cred că avem o problemă cu volumele în ceea ce privește cererea și oferta. Vă rog să vă mai gândiți la acest lucru pentru că dacă vă amintiți, în uh, domeniul uh, uh, laptelui, Comisia și Consiliul s-au opus întotdeauna modificărilor. A doua întrebare este ce facem cu costurile de producție ale agriculturii, ale agricultorilor traduse în prețuri. E vorba de sarcini crescute, am făcut și un raport pe această temă acum câteva luni care a fost votat. Astăzi iarăși nu se mai ține cont de aceste costuri ale agricultorilor. Cum putem uh, declanșa mecanismele de care vorbim, uh, mecanismele de criză? Iată, altă problemă și pe bună dreptate există această dezbatere. Sper că uh, se va ajunge la o concluzie cu avizul privind Fondul Mondial pentru Globalizare, pentru că acest uh, fond de ajustare la globalizare trebuie acceptat, trebuie înființat. Trebuie să pregătim un acord pentru că trebuie să fim foarte vigilenți. Comisia Agricultură din Parlament trebuie să respingă în mod cât se pare de ferm uh, acest fond de ajustare la globalizare în domeniul agricol. Uh, pentru că este contra logicii oricărei politici agricole. Agricultura nu se face la Bruxelles și decizii în acest sens nu se iau la Bruxelles, ci la Geneva, la sediul ONU. Mulțumim! Se pare că globalizarea și fondul de ajustare la globalizare sunt, uh, foarte, sunt o, un subiect foarte controversat pentru noi. La întâlnirea coordonatorilor de mâine vom discuta acest lucru. Acum dai cuvântul domnul, doamnei McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii au uh, vorbit uh, despre multe din problemele despre care vreau și eu să vorbesc. Mulțumesc domnului Dantan pentru activitate. Aș cere, aș cere actorilor implicați să fie mai implicați uh, Uh, și mai activi în ceea ce privește plățile directe. Poate că grupurile de lobby nu au acordat suficientă atenție măsurilor de piață. Și când vom avea din nou o criză, ne vom pune din nou întrebarea de ce s-a întâmplat acest lucru. Eu sprijin 100% eforturile lui Michel Dantin de a pune această problemă pe tapet la nivel înalt într-o discuție uh, foarte serioasă despre reforma uh, PAC. Michel, cred că avem nevoie de o de măsuri suficiente de contracarare în situație de criză și cred că Comisia trebuie să mai lucreze la asta. Problema organizațiilor de producători și a celor interramură cred că sunt foarte importante din punctul de vedere al creșterii productivității sau a puterii de producție și cred că putem realiza asta luând în considerare felul în care funcționează anumite organizații de producători și felul în care putem eficientiza această activitate. Parlamentul trebuie să țină cont ce se întâmplă la grupurile de nivel înalt din cadrul comisiei care se ocupă de lanțul de furnizare. Așteptăm un raport din partea comisiei în iunie pe care trebuie să-l discutăm aici pentru că vorbim despre același lucru, însă Parlamentul nu este direct implicat în activitatea Comisiei și acestor grupuri la nivel înalt, deși teoretic ar trebui să supraveghem această activitate. Atunci când lucrurile nu merg bine, trebuie să avem măsuri suficiente la care putem apela pentru a contracara criza. Am văzut că în uh, sectorul laptelui am fost uh, lenți, ineficienți, iar fermierii au suferit consecințele. De aceea, în cadrul acestei organizări comune de piață, trebuie să dispunem de astfel de măsuri și de o libertate mai mare de mișcare. Dacă îmi dați voie, nu trebuie să <clears throat> ratăm ocazia, adică eu nu vreau să ratez ocazia acestei uh, comparații cu uh, cotele de lapte. Unele țări nu au o cale ușoară Uh, și comisia trebuie să analizeze și situația lor, să vadă cum se pot rezolva problemele în anumite state membre. Mulțumesc! Mulțumim! Sigur, avem de a face cu o provocare, mai ales uh, în cazul unei crize pe piața alimentară datoria noastră este să sprijinim activitatea domnului Dantin pentru a avea până la urmă o propunere care să vină cu răspunsurile pe care le așteaptă comunitatea agricultorilor. Doamna Neves, în primul, aș vrea să pun accentul pe două aspecte. Măsurile comune de piață în cadrul unui, unei, în cazul unei crize, măsuri care trebuie să respecte totuși principiul echității, pentru că dacă nu reușim să punem în aplicare un minim obligatoriu pentru toate statele membre, vom continua să avem mari divergențe, mari diferențe între situația din diversele state membre și mari diferențe între agricultori. Suntem pe cale de a organiza o politică agricolă comună care trebuie să fie orientată spre piață. Vedem că marea bătălie e cea a competitivității și trebuie să vedem cum câștigăm această bătălie, cum facem din ea o bătălie corectă, justă și fără o bază minimă comună pentru agricultori, acest lucru nu se poate face. Ca să vă dau un exemplu, spuneam adinaur că țările din sud, Portugalia, Spania, sunt într-o situație dramatică, o secetă dramatică și văd că fermierii portughezi nu au niciun fel de asigurări. În Portugalia nu există asigurări împotriva secetei. Acest lucru este inadmisibil nu putem să facem să plouă, nu așa? Și atunci trebuie să um, suferim consecințele uh, secetei, pe când în Spania există astfel de asigurări împotriva secetei. Și situația este extrem de diferită de la o uh, țară la alta. Trebuie deci să existe uh, un minim de măsuri obligatorii pentru toate statele membre, pentru că altfel va fi imposibil să ajungem la o politică agricolă comună în cadrul căreia competitivitatea să fie cu adevărat la motivul agricultorilor. În al doilea rând, <clears throat> aș vorbi despre sectorul laptelui, bineînțeles, pentru a vă aminti, dragi colegi, că raportul pe care l-am adoptat în legătură cu relațiile contractuale nu elimină cotele la lapte. Există un mecanism de reglementare și de informare furnizat uh, în relație cu aceste cote, dar relațiile contractuale nu includ aceste aspecte documentul privind pachetul uh, lapte nu ține cont de cooperative. Știm că în anumite state membre nu există ca producători decât cooperative. Acest concept de cooperativ uh, diferă însă de la, stat membru la, de la un stat membru la altul și în ciuda acestor uh, situații foarte diferite există zone defavorizate care depind în totalitate de producția de lapte. Trebuie ca uh, această piață să fie liberalizată, pentru că nu există nicio garanție că aceste uh, regiuni vor putea continua să producă lapte și fără lapte situația ar fi dezastroasă în termeni demografici, de amenajarea teritoriului și Aș mai spune ceva în legătură cu fondul de adaptare la globalizare în agricultură, de care s-a amintit astăzi aici. Am vorbit uh, deja de faptul că acesta era un cadou uh, otrăvit. Am mai spus acest uh, lucru Trebuie să facem însă să fie foarte clar uh, pentru toată lumea care este poziția noastră comună, pentru că nu putem să permitem comisiei să nu-și asume răspunderea în cazul în care apar efecte negative ale acordurilor negociate cu alte piețe. Și scopul final nu este protejarea agriculturii, ci mai degrabă transformarea agriculturii într-o monedă de schimb. Mulțumesc acum domnul Nicholson. Domnul Nicholson. Mulțumesc. Și eu îl sprijin pe domnul uh, Dantin și felul în care a abordat subiectul. Cred că nu există răspunsuri evidente Probabil că o învățătură pe care am tras-o din criza laptelui este că avem nevoie de o plasă de siguranță și trebuie să fim atenți cu ce viteză poate fi uh, instalată acea plasă de siguranță, cu ce viteză putem interveni și cum pentru a rezolva toate problemele. Dar uh, adevărul trist este că dacă producătorii produc mai mult decât piața poate absorbi, atunci trebuie să fim foarte atenți, fiindcă nu cred că trebuie să îi uh, obligăm pe uh, plătitorii de impozite europeni să suporte cheltuielile acestor măsuri de urgență. După părerea mea, acest lucru trebuie foarte bine gândit. Cred că am ajuns în etapa în care trebuie să ne asigurăm că toată această chestiune a organizațiilor de producători intersectoriale trebuie să înțeleagă că nu ne uh, gândim să creăm o condiții egale pentru absolut toată lumea în Europa. Pentru că atunci uh, acest lucru ar fi în avantajul uh, producătorilor în orice situație. Nu este în interesul fermierilor noștri să înțeleagă că uh, ei vor avea de câștigat în orice situație. Trebuie ca uh, lucrurile să rămână deschise, cineva pierde, cineva mai câștigă, lucrurile uh, așa se întâmplă în viață. Așa că măsurile pe care noi trebuie să le punem în aplicare nu trebuie să fie tot cuprinzătoare. În ce privește fondul de ajustare la globalizare, din câte înțeleg eu și nu sunt uh, expert uh, financiar sau bugetar, dacă nu există bani în fondul de ajutare la globalizare, atunci uh, nu văd la ce ar mai folosi acesta. Știți, eu Eu înțeleg uh, situația acelor uh, state membre care uh, nu sunt într-o situație foarte bună, dar trebuie să le spunem aveți grijă pentru că nu putem, în caz de o supraproducție, să cerem contribuabilul european să preia povara. Bardzo często podnoszę problem rynku rolnego, który nie jest w stanie sam rozwiązywać problemów popyt-podaż. Piețele financiare nu uh, sunt capabile să rezolve singure problema cererii și uh, a ofertei. De ce? Pentru că există întotdeauna o oarecare volatilitate a acestei producții agricole, care depinde foarte mult de condițiile de mediu, condițiile climatice în primul rând. Uh, pe de altă parte, există și diferențe mari între micii și marii agricultori, ceea ce nu permite să introducem uh, aceeași singură logică coerentă în ceea ce privește întreaga scară de producție. Toate aceste reforme care au fost uh, propuse și eu cred că propunerile legate de piața agricolă pe care le examinăm acum uh, nu uh, vor uh, rezolva problemele despre care vorbim. Adesea, dacă vrem să facem ordine pe piețele financiare, de exemplu, o facem, dar uh, piețele agricole rămân la dispoziția piețelor. Noi intervenim foarte puțin. Experiența din ultimii ani ne arată că toate acțiunile care au venit prea târziu, toate aceste măsuri tardive au uh, costat, de fapt, mai mult. Dacă nu uh, suntem în măsură să uh, susținem organizațiile de producători intersectoriale, ei, ele vor fi prea slabe. Uh, în acest lanț alimentar care pleacă de la exportarea, exportul agricol și ajunge în farfurile noastre. Când se fac astfel de negocieri la OMC, se fac multe concesii, multe compromisuri și agricultura um, cade victimă acestor negocieri. Ea este uh, sacrificată pe altarul altor uh, interese și altor succese. Cred că agricultorii trebuie să compenseze pentru costul pe care vor plăti. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule uh, vicepreședinte Sikierski. Mă voi adresa acum comisiei. Domnul director Stylen și apoi Michel uh, în încheiere. Aveți cuvântul. Microphone. Okay, yes. Thank you very much, Mr. President. I'll Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, voi fi foarte succint. Cred, considerăm, considerăm că propunerile făcute pentru după anul 2013 țin seama de logica diferitelor reforme pe care le-am făcut în ultimii 20 de ani, din 1992 până acum. După cum știți foarte bine, în reformele respective am mers de la sprijin de piață la un sprijin direct. Și în acest context aș spune că am devenit foarte competitivi. Dacă este să analizăm care este situația noastră în legătură cu cele mai importante produse din punctul de vedere al uh, prețurilor, suntem foarte competitivi. Dacă este să mă la cereale, pentru grâu, pentru ovăz, prețurile se află la același nivel cu competitorii noștri. Deci uh, acest lucru înseamnă că exportăm în mod net de câțiva ani. Și în sectorul laptelui exportăm în mod net fără subvenții la export. Deci, uh, situația este bună și pe sectorul brânzei, al untului și așa mai departe. Apoi, sectorul zahărului, care în urmă cu câțiva ani aș putea să spun că se confrunta cu prețuri foarte reduse. Am văzut că anul uh, trecut uh, situația s-a modificat. Diferențele de pe piața noastră și de pe piața internațională este puțin diferită, dar oricum a existat un proces de convergență între prețurile interne și prețurile internaționale. Acest lucru se datorează, desigur, și evoluțiilor de pe piață, dar a fost influențată și de reformele făcute de noi. Deci avem acum niște niveluri a plaselor de siguranță care sunt rezultatul reformelor din ultimii ani, niveluri care se află și acu- care există și acum în uh, sectorul uh, laptelui, acest lucru a funcționat foarte bine. Deci, din punctul nostru, din acest punct de vedere, plasa de siguranță uh, funcționează foarte bine și propunem asemenea plasă de siguranță și pe viitor și ținând seama de depozit, sistemul de depozitare private și uh, intervenție. Întrebarea este dacă dorim să ridicăm nivelul pentru această plasă de siguranță. Și acest, această întrebare se pune în domeniul uh, uleiului de măsline și în domeniul legumelor și fructelor. Este o întrebare foarte delicată, pentru că am lucrat foarte mult în ultimii ani să devenim competitivi și ar trebui să fim atenți să nu ne pierdem competitivitatea câștigată pe piața mondială. Și apoi trebuie să ținem seama și de alți factori. Dacă este să analizați propunerea făcută de noi, în decursul anilor, uh, bugetul a fost uh, trans, uh, transformat de la 100% sprijin pe piață la 95% sprijin direct. Deci până la urmă nu mai avem foarte multe fonduri pentru sprijinirea măsurilor de piață. Dacă mi-aduc bine aminte, pentru anul 2020 vom avea 2,7 miliarde de euro și o parte importantă din acest buget este, este deja rezervată vinului și fructelor și legumelor. În ultimul sector, noi am propus să extindem plăți și, și în alte sectoare, în alte puncte care nu beneficiază de plăți directe în acest moment. Deci, sectorul fructelor și legumelor consider că se află într-o situație foarte bună. În legătură cu fondul de criză acum, Aș spune că cele trei articole pe care se întemează acest fond sunt rezultatul experienței acumulate de-a lungul anilor, în care am văzut ce temei juridic trebuie folosit pentru a interveni în fiecare sector. Și acum acest temei a fost extins, de fapt, pentru a încorpora majoritatea sectoarelor. Singurele excluse în acest moment sunt sectorul cartofilor, și alte sectoare în care nu am intervenit niciodată. Deci, acum, în legătură cu fondul de criză, mai mulți membri acestei comisii au întrebat ce este o criză. Cred că ar trebui să fim atenți în definirea unei crize. O criză este un lucru pe care nu-l cunoști. Deci eu aș cere să uh, există flexibilitate pentru ca Comisia să intervină într-o criză, uh, nu trebuie să fim limitați de o definiție care să specifice care este situația, situația de criză. Și apoi, Parlamentul este uh, implicat și în uh, măsurile de a reacționa la o criză, pentru că trebuie să aprobați anumite fonduri folosite în acest context și Parlamentul trebuie să fie de acord cu o procedură rapidă, așa cum se întâmplă și cu măsurile din uh, rezerva pentru ajutor. Deci Parlamentul este implicat prin punerea, prin punerea la dispoziție a fondurilor necesare pentru a interveni într-o criză. În legătură cu zahărul și vinul, drepturile de plantare și cotele de zahăr. Cred că despre zahăr am discutat deja în, ace- în această discuție și am spus, de fapt, că zahărul produs în Uniunea Europeană a devenit competitiv pe plan mondial și v-am dat câteva exemple. Și dacă este să ținem seama și de gestiunea zilnică a pieței zahărului, așa cum o face Comisia, nu impunem prea multe limite producătorilor interni de a beneficia de oportunitățile internaționale. Pentru că există în continuare câteva restricții în legătură cu piețele unde putem să ne vinde zahărul. Acum, în legătură cu drepturile de plantare, cineva și-a exprimat părerea că am putea ajunge la o explozie a producției de vin, aș dori să vă aduc aminte că drepturile de plantare în sine nu, nu reprezintă, propunerea făcută în acest domeniu nu reprezintă un mecanism de control a volumului. Se decide pur și simplu cine produce și fiecare producător în sine va decide cât, ce volum va produce într-un hectar. Deci este un lucru total diferit, domnule președinte și ajung și la organizațiile de producători. După cum știți, am propus extinderea acestor organizații de producători uh, în toate sectoarele. S-a pus întrebarea dacă ar trebui să urmăm modelul din sectorul laptelui. Ei bine, acesta a fost creat într-o situație specifică în care am renunțat la cote. Este un proiect foarte bine construit, dar dacă am prelua acest model, din punct de vedere al competitivității, am avea nevoie de o derogare specială. În uh, domeniul laptelui există o derogare specială, pentru că știți foarte bine că uh, organizațiile de producători pot negocia 33% din producția națională, dar o asemenea derogare nu este prevăzută pentru organizațiile de producători normale. Și după cum am spus, situația din domeniul laptelui a fost una specifică. S-a mai pus o întrebare în legătură cu regulamentul fructelor și legumelor de doamna Garcia, dacă articolul 25 până la și 33 au fost excluse din uh, propunerea noastră. Desigur, este vorba de activitatea organizațiilor de producători și ne vom referi la ele în actele delegate, pentru că putem uh, um, prevedea lucruri mai specifice. Um, pentru că dacă nu, procesul legislativ ar fi pur și simplu prea lung. În legătură cu organizațiile intersectoriale, cred că domnul Nicholson s-a referit la un picior de egalitate între toți actorii din piața Uniunii Europene, că ar trebui să renunțăm la interpretări din partea statelor membre care să permită unele situații care să distorsioneze piața unică. După părerea noastră, formularea propunerii noastre ne oferă uh, siguranța că tocmai aceste situații vor fi evitate. S-a făcut o referire și la organizații de producători din domeniul fructelor și legumelor. Știți foarte bine că nu am făcut propuneri specifice din acest punct de vedere, dar domnul comisar Cioloș are intenția să prezinte înaintea sfârșitul anului 2013 un raport la începutul anului 2013, o analiză de impact de fapt și poate chiar să vină cu propuneri concrete. Deci dorește să accelereze propunerile noastre în acest sector. Și în același, în același context, un membru s-a referit la situația uh, tomatelor și acordul cu Marocul. A cerut o mai bună trasabilitate a importurilor. Noi vom avea o propunere făcută foarte curând, tocmai pentru a asigura o trasabilitate mai bună despre sprijinul acordat uh, sectorului apicol. Acesta rămâne așa cum este acum. Nu există niciun fel de uh, modificare. Um, situația din sectorul laptelui și am discutat acest uh, lucru. Nu există sprijin în Consiliu care să meargă în renunțarea la acordul uh, încheiat acum. Nu cred că în acest moment al punerii în aplicare a acordului uh, pe care l-am încheiat despre lapte, ar trebui să rediscutăm toate aceste aspecte. Cred că m-am referit la toate aspectele și vă mulțumesc, domnule președinte. Bine, grazie al direttore Veslainen. Ave... Mulțumesc foarte mult comisiei. Ascultându-vă, chiar îi uh, dorim uh, numai bine domnului uh, Dantan, având în vedere sarcina grea care îi revine. Ai cuvântul, Michel. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor celor care au intervenit în discuție. Cred că dezbaterea pe care tocmai am avut-o confirmă impresia pe care am avut-o eu după ce am discutat cu uh, dumneavoastră individual. Cred că putem uh, ajunge la un consens în uh, comisia noastră în legătură cu acest subiect. Reiese clar dorința noastră comună de a um, ghida puțin piața pe sectoare, um, lăsând la dispoziția fiecărui sector uh, mijloacele prin care să facă acest lucru. Pentru că uh, e vorba de instrumente care um, țin de cunoașterea modului în care uh, funcționează piața. S-a vorbit uh, în mai multe rânduri de um, problema costurilor pentru agricultori. Eu vă atrag atenția um, asupra unei dispoziții de la articolul 17, stocarea privată, care pentru prima dată permite luarea în calcul a situației economice a sectorului și nu e vorba doar de fructe. Trebuie să decidem dacă trebuie să um, extindem acest dispozitiv la intervenția publică. Se poate uh, declanșa intervenția publică atunci când uh, prețurile rămân stabile, dar uh, stocurile se epuizează foarte rapid. În legătură cu mijloacele financiare, întrebarea se pune de unde obținem fondurile necesare. Vom uh, recurge la fondul de ajustare la globalizare, vom recurge la fondul de criză, cum se activează finanțarea și vă amintesc că există instrumente juridice existente care cred că ar trebui să fie uh, repetate în text, pentru că e vorba de instrumente care permit transferul de fonduri, e vorba de o procedură scurtă de trei săptămâni în care Parlamentul și Consiliul își spun opiniile. Cred că acest lucru um, reprezintă un anumit răspuns la mai multe întrebări. O persoană din această sală uh, va lucra la um, cadrul tehnic al finanțării. Colegul nostru Lavia, despre care vorbesc, nu mai este în sală, dar cred că, de fapt, trebuie să ne întrebăm dacă putem uh, elimina principiul anualizării, ceea ce privește creditele din cadrul primului pilon. Ne putem uh, pune de acord cu Comisia pentru Bugete, astfel încât uh, să um, um, avem um, fondurile alocate pe trei, uh, pe trei ani și să le putem folosi pe, întregul, pe întreaga perioadă. Pentru că astfel vom avea un fel de, de plasă de siguranță care să ne permită ca în bugetul pentru agricultură să Uh, avem uh, fondurile necesare la dispoziție, mai degrabă decât să așteptăm să ni se aloce altele. O situație care uh, nu e întotdeauna optimă. În legătură cu definiția crizei, în calitate de raportor și după ce am ascultat mai multe opinii, uh, eu nu aș invita Parlamentul să încearcă să definească acest termen de criză, pentru că nu putem preciza toate tipurile de situații și uh, dacă definim criza, atunci cei care se ocupă de buget uh, vor folosi avocații pentru a răspunde că, de fapt, situația respectivă în care e nevoie de fonduri nu uh, intră în, în definiția crizei pe care am dat-o noi. Eu cred că ar fi că nu-i bine uh, să definim noi arbitrar această situație, ci mai degrabă să lăsăm Parlamentul să uh, vină cu probleme în fața Comisiei și Consiliului, care să, vor trebui să se exprime la momentul uh, respectiv în legătură cu situația, dacă e vorba de criză sau nu. Vă mulțumesc foarte mult pentru implicarea în acest proiect. Mulțumesc! Molto bene, grazie Michel Dantin, grazie a tutti quanti. Foarte bine. Îți mulțumesc, Michel Dantin, vă mulțumesc tuturor. Haideți să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 5, strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor. Marit Paulsen, vicepreședinte acestei comisii, este raportor. Pe 19 ianuarie, Comisia a adoptat o a doua strategie pentru protecția și bunăstarea animalelor, care propune liniile de acțiune Europene pentru următorii patru ani. Este vorba de acțiuni care includ o, un cadru legislativ simplificat pentru bunăstarea animalelor, dar și măsuri din partea statelor, mem- statelor membre pentru a îmbunătăți respectarea cadrului legislativ, pentru a îmbunătăți cooperarea internațională și pentru a furniza consumatorilor și opiniei publice, publice um, informațiile necesare legate de bunăstarea animalelor și protecția acesta. Deci, doamna Vice, avem reprezentanți din partea Comisiei aici, dar aveți cuvântul dumneavoastră, doamna Paulsen. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să încep spunând că am discutat cu toți cei interesați de bunăstarea animalelor. Principiul după care m-am ghidat este următorul. Cam 95% din animalele care trăiesc în Uniunea Europeană sunt uh, manipulate și sunt deținute de către fermieri. Deci discutăm despre experiența cotidiană a fermierilor. Aceasta este cea mai importantă în momentul în care discutăm despre bunăstarea animalelor. Ce-mi doresc eu nu este să creăm o legislație care să ducă la o birocrație suplimentară și care să complice viața și mai mult pentru fermierii europeni. Tocmai pentru că există atât de multe cerințe care trebuie respectate de fermieri în legătură cu mediul înconjurător, biodiver, biodiversitatea și acum de bunăstarea animalelor. Trebuie să avem o abordare cuprinzătoare trebuie să vedem cum ne putem asigura transsectorial că legislația și reglementările sunt simple, clare și ușor de pus în aplicare. În acest domeniu specific, în acest moment există un haos destul de mare și în domeniul pe care l-ați primit, în documentul pe care l-ați primit, ne referim la 23 de aspecte diferite, detalii diferite, pe care le puteți înmulți cu 27, pentru că fiecare stat membru le interpretează în modul, în, într-un mod propriu. Și, desigur, fermierul este Uh, ultimul dintr-un lanț care trebuie să interpreteze și el aceste reguli, indiferent că este vorba de un fermier care are foarte multe animale sau unul care are mai puține animale. Tocmai de aceea noi ne dorim o, un nou mod de gândire. Și tocmai cu un nou mod de, gând, de gândire a venit Comisia, pentru că în mai 2010 am adoptat un raport din proprie inițiativă deci, tot lucrurile despre care discutăm acum trebuie să fie lucruri care să se bazeze pe dovezi științifice și pe experiențe concrete în acest domeniu. De ce am o atitudine atât de strictă față de abordarea bazată pe fapte? Ei bine, pentru că bunăstarea animalelor este un concept imens, pentru că, pe de o parte, există activiștii care luptă pentru drepturile animalelor și, în cealaltă parte a spectrului, există uh, oamenii care consideră că animalele sunt niște mașini mici și noi cumva trebuie să găsim calea de mijloc între aceste două tabere, să găsim echilibrul bazându-ne pe fapte. Deci trebuie să avem o abordare bazată pe fapte, ne dorim o abordare științifică, ne dorim o simplificare și o clarificare. Abordarea trebuie să fie ușor de, trebuie să poată fi ușor în aplicare, să fie un lucru care să funcționeze într-un, într-o viață reală. Și în plus, trebuie să ne asigurăm că măsurile sunt eficiente din punct de vedere al costurilor. Ar trebui să dispunem de un sistem care să ușureze viața producătorilor și în același timp să asigure profitabilitatea creșterii animalelor. În drept urmare, trebuie să ne gândim la punerea în aplicare, la control, la monitorizare, uh, toate aspecte foarte importante în contextul general. În plus, avem nevoie de un cadru legislativ de bază care să, fie, să se afle la baza tuturor acestor măsuri. După părerea mea, acest cadru ar trebui să fie o copie a cadrului alimentelor comune, care reprezintă punctul de plecare pentru legislația din domeniul alimentar. Am avut uh, foarte multe experiențe în acest domeniu, experiențe care ne-au arătat că cadrul funcționează foarte bine. De exemplu, în negocierile cu țările terțe, nimeni nu pune sub semnul întrebării cerințele Uniunii Europene despre siguranța alimentară. De ce? Pentru că există un singur standard de securitate, de siguranță alimentară peste tot în Uniunea Europeană, care trebuie respectat de toate statele membre un standard uh, care nu este pus sub semnul întrebării de nimeni. Eu îmi doresc să avem o legislație unică asemănătoare pe care să o putem folosi în negocierile pe care le vom avea cu țările terțe. În uh, legătură cu documentul pe care îl discutăm astăzi, trebuie să vă spun că mi s-a permis să scriu doar patru pagini. Deci am încercat să potrivesc lucrurile cât mai bine. De exemplu, avem nevoie, am spus că avem nevoie de controle mai bune în legătură cu uh, producătorii de antibiotice, apoi la punctul 5, în legătură cu principiul o singură sănătate, apoi diferitele sisteme de etichetare și acestea ar trebui să fie discutate. Însă cred că a venit momentul să ne gândim cum am putea folosi mai bine noile tehnologii, pentru că există atâtea cerințe legate de etichetare, există diferite uh, etichete, sigle și eu cred că um, ar fi bine să începem să ne gândim dacă ar putea exista aplicații pe aceste telefoane inteligente sau uh, Uh, cumpărături electronice, nu putem limita accesul consumatorilor la informații. Însă trebuie să ne gândim cât de complicată este situația, pentru că nu poți avea un milion de semne pe o etichetă, pe un produs. Deci poate ar trebui să regândim tot procesul de etichetare. Și aș, aș avea un apel pe care vi l-aș adresa în momentul în care veți veni cu amendamente. Aș dori să vă cer să vă gândiți la fermier, la viața sa cotidiană. Încercați să fiți cât mai clari pentru ca lucrurile să poată fi puse în aplicare cât mai ușor. Vă mulțumesc, doamna vicepreședintă Paulson. Și în cadrul dezbaterii aș dori să vă cer să fiți cât mai succinți pentru că trebuie să ne uh, oprim la 18.30. Uh, Elizabeth Ieglecum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei raportor Paulsen la sfârșit a spus, după părerea mea, propoziția cea mai importantă. Uh, în tot ceea ce facem acum, ar trebui să ne gândim la cei care vor fi afectați de punerea în aplicare. Este forma de fermier, pentru că fără fermier nu vom avea succes. După părerea mea, abordarea dumneavoastră este una bună. Știu că ați uh, făcut foarte multe eforturi pentru a ajunge la această abordare. Într-adevăr, Um, unele rapoarte nu pot fi, trebuie să fie limitate din punct de vedere al paginilor, deci anumite aspecte nu vor fi uh, tratate atât de cuprinzător. După părerea mea, este important să cerem o protecție a animalelor, însă aceasta ar trebui să se uh, bazeze pe date științifice și, pe de altă parte, trebuie să uh, avem o siguranță juridică. Toate aceste lucruri se regăsesc în raport. S-a cerut de mai multe ori ca dreptul existent, prevederile existente să fie puse în aplicare și punerea în aplicare să fie controlată. Și aici avem nevoie și de autoritatea, de autoritatea statelor, dacă, statului. Dacă acestea nu se uh, implică. Vedem ce se întâmplă, de exemplu, în domeniul uh, creșterii uh, păsărilor, în, cu ouăle care sunt etichetate sau nu sunt etichetate în funcție de cum au fost uh, crescute păsările respective. Uh, după părerea mea, Um, această abordare bazată pe standardele Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor este importantă. Cred că această linie internațională este una foarte clară, care poate fi uh, impusă peste, în, toate domeni, în toate domeniile. Aș dori să aduc aminte tuturor colegilor a, asupra a ceea ce s-a întâmplat în declarațiile scrise și aș dori să aduc aminte uh, asupra mailurilor pe care le-am primit din partea activiștilor care sprijină drepturile animalelor. Aș dori să fac un apel să ajungem la această cale de mijloc, să nu ne lăsăm influențați prea mult de o parte sau de cealaltă. Îmi doresc ca până la urmă să avem un raport care să fie respectat și uh, un raport respectat va, uh, va ajunge în această situație doar dacă se bazează pe dovezi uh, științifice și vom înainta, sigur amendamente. Vă mulțumesc. Onorevole Evans e poi Rodust. Evans acum, doamna Evans. Mulțumesc, îi mulțumesc doamnei Paulson pentru voința sa și pentru dorința de a găsi o poziție comună pe această temă. Cred că e un proces constructiv Știm că există foarte multe probleme cu legislația actuală privind bunăstarea animalelor, mai ales cu punerea în aplicare. Doamna Paulson a vorbit despre nevoia de a ne gândi la fermieri. Știm cu toții ce probleme au existat atunci când legislația nu a fost pusă în aplicare cum trebuie. Știm uh, problema cu găinile otoare, uh, cheltuim 50 de milioane de uh, euro pe an cu această problemă a bunăstării și trebuie să ne preocupe problema punerii în aplicare. Eu am o inițiativă orizontală pentru bunăstarea animalelor susținută de grupul meu și aceasta se referă la o mai bună uh, punere în aplicare. <clears throat> Să stabilesc niște repere prin intermediul cărora Comisia va ști atunci când statele membre nu și-au atins ținta în termenul prevăzut și poate apela la un mecanism de uh, corectare a situației pentru a aduce statele membre pe calea cea bună. Vreau să vă mai vorbesc despre, uh, uh, despre transportul animalelor. Știu că este o problemă care se discută în prezent și am vrea și noi să se reflecte într-o idee, într-o frază din raport această uh, chestiune. Am vrea un accent mai mare pe bunăstarea animalelor în finanțarea anumitor proiecte, mai ales în uh, contextul actualei reforme a PAC, în orizontul uh, strategiei pentru 2020 și am, ar trebui poate să existe o condiție pentru eliberarea uh, subvențiilor uh, legate de bunăstarea animalelor. Fermierii din uh, circumscripția mea îmi spun foarte adesea că trebuie să stabilim aceleași uh, standarde înalte pentru importurile de uh, produse din carne din afara Uniunii ca și standardele pe care noi trebuie să le respectăm în Uniunea Europeană. Pentru că fermierii uh, se simt nedreptățiți atunci când produse substandard intră pe piața europeană. Putem face acest lucru prin intermediul etichetării pentru a recompensa uh, fermierii dar doamna Paulson deja a menționat acest lucru. Trebuie sprijiniți mai ales acei producători care au standarde foarte ridicate și nu trebuie să uităm că ei lucrează pentru satisfacerea unei cereri de piață. Mulțumesc, doamna Evans. Vă mulțumesc, doamna președinte. În numele domnului Sabo care este raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților și care nu poate fi prezent astăzi, din păcate. Aș dori să îi mulțumesc din inimă doamnei Paulson pentru proiectul de raport. Îndeoseb pentru pregătirea dumneei de a se consulta dinainte cu raportorii din umbră și pentru a ține seama de ideile și de comentariile acestora. Raportorul nostru este de acord la multe aspecte cu raportoarea și proiectul de raport reprezintă un bun punct de plecare pentru a ajunge la o poziție clară în legătură cu strategia pentru bunăstarea animalelor între anii 2012-2015. Trebuie să ne asigurăm că această strategie va ține seama de toate animalele și nu doar de um, de animalele care sunt uh, crescute pentru a fi vândute. Ar trebui să ținem seama și de animalele uh, domestice și de animale, de, de exemplu, câinii fără stăpâni. Programele de sterilizare a câinilor fără stăpâni, de exemplu, ar trebui să devină o parte a acestei strategii această strategie, a, strategie ar trebui să țină seama și de animalele care se află în grădini zoologice, pentru că acest lucru nu se întâmplă în acest moment. Protejarea uh, tuturor animalelor ar putea fi asigurată printr-o rețea europeană de centre de referință care ar putea să pună la dispoziție informații și sfaturi uh, în acest domeniu. Acest lucru a fost cerut deja, propus de fapt de Parlament în raportul din 2009 și cred că a venit momentul să fie pus, să fie pus în aplicare. Ar fi important ca această rețea de centre de referință să se, să se afle peste în toate statele membre și nu așa cum propune Comisia în doar câteva state. Doamna Sabo, cu un, um, sprijină și un cadru legal pentru uh, protecția animalelor, un cadru care însă să țină seama, să acopere toate categoriile de uh, animale. Foarte multe probleme legate de protecția animalelor nu se regăsesc în uh, ferme și uh, ar trebui să ținem seama de acest lucru în strategia noastră dacă ne dorim ca aceasta să fie una eficace și eficientă. Vă mulțumesc! Bardzo dziękujemy. Teraz poprosimy pana posła Lajona. Domnul Lyon are cuvântul acum. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Paulsen pentru uh, acest proiect excelent de raport pe o temă foarte importantă. O temă pe care trebuie să ne concentrăm este modul în care ne asigurăm că regulile sunt aplicate cum trebuie și că um, legislația este respectată. Dovezile pe care le-am văzut în legătură cu uh, directiva legată de baterii și uh, de um, cușile în care sunt crescute animalele um, au uh, arătat că statele membre au opinii destul de relaxate în ceea ce privește legislația pe care o aprobăm noi. Și în, spuda, în ciuda faptului că respectă regulile după 10 ani, știu foarte bine că dacă comisia decide să trimită cazul la Curtea de um, Justiție, oricum acest lucru va mai lua 2-3 ani. Și termenele, de fapt, de 1 ianuarie 2012, 1 ianuarie 2013 nu vor, sunt termene care nu sunt niciodată respectate. Și uh, asta uh, face de râs legile pe care le aprobăm noi. Nimănui nu-i pasă de uh, legile noastre. Acesta este subiectul pe care trebuie să-l abordăm noi. Acest lucru e valabil și în ceea ce privește legislația privind transportul animalelor. Problema este că această legislație există, dar nu este aplicată cum trebuie. Trebuie să avem repere juridice um, în care și momentele la care statele membre trebuie să raporteze, um, să arate um, stadiul în care se află, informații, uh, adunarea de, colectarea de informații legate de uh, respectarea legii de către statele membre sunt, este foarte dificilă. De aceea cred că ar trebui să introducem o cerință de elaborare a raporturilor de stare și de um, implementare și o metodă de a verifica uh, veridicitatea acestor um, raporturi. Deci cred că sunt uh, mai multe măsuri pe care Comisia trebuie să le poată lua și de aceea trebuie să ne gândim care sunt măsurile adecvate, care sunt atribuțiile pe care trebuie să le dăm comisiei pentru că ei să poată lua măsurile necesare. Trebuie să încercăm uh, să determinăm statele membre să își respecte obligațiunile înainte de termenul limită și nu după. Deci aceasta cred că este uh, chestiunea asupra care trebuie să ne concentrăm și uh, domeniul în care trebuie să um, avem recomandări mai, uh, mai ferme. În rest, sunt mulțumit de direcția pe care o urmați. Ja, danke. Also erst einmal... Ähm, Rita Reimers. Doresc să mulțumesc pentru că înainte acestui, uh, aceste prezentări am avut discuții foarte multe cu doamna raportar. V-ați referit la dreptul de a primi informații de către consumatori și aș dori să vă aduc aminte că în cadrul acestei discuții uh, uităm deseori că nu este vorba de o, o că vina este doar a producătorilor, ci chiar și a consumatorilor. Consumatorul nu trebuie să spună pur și simplu am nevoie de informații, ci ar trebui să facă un efort în acest sens, să obțină informații dacă și le dorește. Pentru că dacă nu, tot timpul doar producătorul este de vină și are sarcini de îndeplinit. Apoi, sunt Uh, de acord că protecția animalelor ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice și ar trebui să avem o discuție care să nu se bazeze pe emoții. Am primit, desigur, foarte multe cerințe, scrisori, e mail chiar și amenințări uh, și cred că noi ar trebui să ne bazăm pe fapte. Și știm foarte bine că o problemă principală o reprezintă punerea în aplicare a cadrului legislativ existent, pentru că dacă nu se pun în aplicare aceste reglementări, se, du- se ajunge la o distorsionare a, a situației între diferitele state și poate ar trebui să ne gândim dacă nu cumva statele membre care pun în aplicare cadrul legislativ nu ar putea Uh, emite pretenții concrete față de statele care nu pun în aplicare acest cadru legislativ, pentru că este vorba de un, uh, un avantaj competitiv până la urmă. Până la urmă există o politică cu două viteze în Uniunea Europeană și în domeniul protecției animalelor, lucru care duce nu doar la situația în care avem o politică cu două viteze, înseamnă, acest lucru înseamnă că uh, sta- unele state fac mai mult decât altele, dar se ajunge la o prăpastie, o adevărată prăpastie între anumite state. Unele state uh, pun în aplicare uh, foarte puține asemenea măsuri și au un avantaj competitiv. Pe de altă parte, există state care fac foarte multe lucruri pentru uh, protecția animalelor și au un dezavantaj competitiv. Deci chiar ar trebui să ne apucăm să discutăm despre această problemă a Europei cu două viteze. Și apoi aș dori să mă alătur cerinței de a ține seama de toate categoriile de animale, pentru că ar trebui să fie indiferent uh, faptul că deții un animal sau o sută de animale. Cine deține un anim- animal ar trebui să aibă cunoștință despre cum trebuie tratat animalul respectiv, pentru că acesta să nu suferă. Apoi, ar trebui să discutăm, dacă tot Uh, discutăm despre introducerea unor certificate despre cunoștințele celui care deține un animal, e bine, uneori discutăm despre fermieri care sunt foarte calificați, care au făcut o educație în acest sens și care acum ar trebui să treacă printr-un nou proces educativ uh, nu văd care ar fi rostul, pentru că în educația pe, prin, pe care au făcut-o s-a discutat și despre uh, protecția animalelor. Și ar trebui să ne gândim și la economisirile pe care le-am putea să le facem din acest punct de vedere um, dacă am recunoaște pregătirile profesionale existente și în acest, uh, din acest punct de vedere. În plus, cred că ar trebui să fim atenți, să nu ajungem în situația în care să prevedem, să prevedem prea multe detalii, pentru că uneori aceste uh, prevederi detaliate sunt, uh, sunt con- contradictorii. De exemplu, un, uh, cresc- un crescător de pești mi-a spus că se confruntă cu o problemă foarte mare în legătură cu transportul păstrăvilor pe care uh, îi crește. Uh, există <laughs> o prevedere legată de necesitatea ca un animal să uh, fie adăpat, să bea apă suficientă. E bine, un păstrăv se află în apă, deci uh, situația este diferită față de transportul porcilor, de exemplu. Deci trebuie să fim atenți când discutăm despre prea multe detalii. Vă mulțumesc mult! Bine, grazie Britta. Adesso do la parola a Julie Gerling e gli faccio anche i complimenti di essere full member della Commissione. Ben arrivati. Judy Gerling are cuvântul acum. Felicitări pentru că ați devenit membru plin al acestei comisii. Da, vreau uh, să spun un singur lucru. Nu sunt oficial uh, raportor din umbră la acest aviz, dar în nume personal vreau să spun că trebuie să ne amintim de faptul că e vorba de o strategie și vreau să laud uh, raportoarea uh, pentru că este foarte greu să te rezumi la chestiuni strategice și să nu intri în detalii. A reușit acest lucru, dar există două domenii în care trebuie să fim puțin mai preciși. Primul este vorba de uh, accentul pe punerea în aplicare. Toată lumea a spus acest lucru și ar trebui poate să stabilim câteva mm, adică să, să stabilim directivele la care ne referim, pe care le dorim aplicate sau revizuite. Trebuie uh, nu neapărat să specificăm modificările pe care le dorim, dar să spunem foarte clar că ne dorim modificări care să facă acea legislație să funcționeze. De asemenea, trebuie să ne decidem dacă includem aici animalele de companie și uh, animalele maidaneze, e vorba de câini și pisici, uh, trebuie să facem însă <clears throat> o distinție între <clears throat> animalele uh, din ferme și cele uh, domestice din uh, apartamente. Ar trebui de asemenea să facem o referință la angajamentul exprimat de comisarul Dali în plenară în discuțiile privind informarea consumatorului în legătură cu alimentele. E vorba de problema etichetării și a sursei. Această problemă comisarul s-a angajat să aducă această problemă pe tapet, pe calendarul de lucru al Comisiei, ar trebui să vedem, să punem această întrebare. Ce a făcut până acum Comisia și ce rezultate s-au obținut? Pentru că până acum am primit foarte puține informații în această privință. Deci, încă o dată, am să pun un, am să înaintez un amendament care să se refere la acest uh, lucru. Bun, acum uh, mulțumesc Julie, am să dau uh, cuvântul, nu, îmi cer scuze, Michel dorește să vorbească, da. E vorba de un dosar care nu are nu se bucură de aceeași popularitate în toate statele europene. E vorba de o strategie, un program cadru și în acest raport se face nu, nu se face legătura între bunăstarea animalelor și sănătatea publică. De aceea aș adăuga un punct în această strategie și aș uh, atrage uh, atenția uh, Comisiei asupra felului în care unele specii sălbatice influențează uh, speciile domestice. E vorba de uh, îmbolnăviri, de contaminări cu boli uh, transmisibile, nu numai de la animal la animal, ci și la om în unele cazuri. Și uh, cred că, în, din această perspectivă, bunăstarea animalelor este în directă legătură cu bunăstarea oamenilor. Acum dau cuvântul uh, comisiei, spune domnul președinte. După care încheiem această ședință. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am mare lucru să adaug. Cred că dezbaterea este foarte bine informată, așa cum am constatat deja data trecută. Aș vrea doar să aduc câteva precizări. care s-ar putea să clarifice puțin uh, lucrurile. În ceea ce privește câinile și pisicile, animalele de companie, E interesant uh, că a avut loc și la Consiliu o discuție la sfârșitul președinției belgiene care a dat Comisiei un număr de teme de gândire pe această temă. E vorba de câini și pisici în practicile comerciale. În această strategie este prevăzut un studiu privind uh, oportunitatea luării de măsuri în acest domeniu. Aș atrage atenția domnilor parlamentari și asupra faptului că în ceea ce privește animalele abandonate, nu cred că există o competență la nivelul Uniunii Europene. Sigur că există probleme foarte serioase în unele țări din punctul de vedere al bunăstării și al sănătății publice, dar uh, mă îndoiesc că uh, sfera de aplicare a tratatului acordă competențe uh, Parlamentului sau Comisiei în legătură cu uh, această chestiune noi nu putem să luăm decizii, ci putem doar să atragem atenția asupra problemelor care trebuie rezolvate la nivelul statelor membre. În al doilea rând, aș vrea să subliniez o problemă specifică în legătură cu uh, etichetarea. Uh, aș vrea să precizez că conform discuțiilor care au avut loc uh, în legătură cu adoptarea regulamentului privind informarea consumatorilor, uh, Comisia s-a angajat în această strategie să efectueze un studiu privind oportunitatea unei etichetări sau a unei uh, informări a uh, consumatorilor în această chestiune. Este o, un punct pe lista acțiunilor care fac parte din această strategie. Mulțumim uh, Comisiei. Acum îi dau din nou uh, cuvântul doamnei Paulson. Da, eu plec de la premiza că toate animalele ar trebui să fie incluse într-o, într-un cadru legislativ privind bunăstarea animalelor. Dacă vorbim însă despre animalele de fermă, este doar pentru că suntem în Comisia agricultură și pentru că 95% dintre animalele din Europa sunt crescute în ferme. În ceea ce privește animalele sălbatice, ce putem noi să facem, domnule Danton? Ele sunt în sălbăticie. Cum putem să le aplicăm legea? E adevărat, există sate mici de munte unde mai apar lupi, urși și tot felul de alte animale, iar chiar la 300 de metri de bucătăria mea, am văzut uh, acum câteva săptămâni lupii devorând un elan. Deci, uh, ce puteam eu să fac? Uh, i-am lăsat să-și vadă de treabă. Cred, într-adevăr, că toate animalele ar trebui incluse, dar când vine vorba de aceste repere legislative, gândiți-vă la uh, Uh, directiva privind găinile ouătoare. Am lucrat 12 ani. 12 ani s-a lucrat, s-a pregătit până la în aplicare a acestei directive și acum, chiar dacă unele state membre au încălcat regulile, Comisia nu găsește un mecanism legal care să-i permită să supravegheze felul în care se pune aceasta în aplicare. În ceea ce privește etichetarea, vreau să spun un singur lucru. Da, de acord, dar numai dacă se poate garanta uh, că este o etichetare corectă. Există animale pentru uh, abator, dar sunt și excepții E mai important pentru noi să ne asigurăm că a, aceste regulamente sunt puse în aplicare și asta pentru că în uh, 80% din cazuri în Europa animalele sunt uh, uh, ucise fără asomare. Uh, de aceea cred că această, aceste aspecte vor constitui principala uh, parte a activității noastre. Vreau să vă mulțumesc pentru o dezbatere foarte uh, interesantă. Aștept amendamentele tuturor și vă mulțumesc. Foarte bine. Mulțumim, doamnă vicepreședinte. Termenul uh, pentru amendamente este 30 martie, ora 12. Vă mulțumim foarte mult. Ședința se suspendă. Ne vedem mâine dimineață la 9 cu coordonatorii și la 9.45 cu ceilalți membri ai comisiei. Seara bună!